Could you take your seats now, please? Vă rog să vă luați locurile. I apologize for the slight delay. Îmi cer scuze pentru întârziere. Încercăm să ne asigurăm că toți cei care trebuiau să fie prezenți și care puteau fi prezenți sunt în sală. Oh, um, I can now declare this meeting. Deschid această reuniune și le amintesc deputaților că la această reuniune constituim biroul, alegând președintele și alegându-i pe cei patru vicepreședinți, conform regulii 191. Ordinea alegerilor este următoarea. Întâi este ales președintele și apoi sunt aleși vicepreședinții. Cred că avem quorumul, o pătrime din deputați și aș vrea să solicit candidaturi pentru președinție. Silvi, mulțumesc, doamnă președintă. Voi vorbi în limba franceză. Cred că nu este o surpriză pentru nimeni. Candidata pe care o prezintă grupul ALDE este cunoscută. Salutăm munca făcută de Sharon cu mult angajament. Mă gândesc la toate trialogurile la care am participat împreună. Aș vrea să spun un lucru, pentru că trebuie să vorbim foarte deschis aici. Având în vedere competențele acestei comisii și având în vedere uh, cât de delicat este subiectul legat de moneda euro în acest context de criză a datoriei suverane, există voci uh, în țările din zona euro, țări care își pun întrebări în privința calității unui președinte care nu vine dintr-o țară membra zonei euro. Cu toții vrem să lucrăm la construcția europeană și dincolo de, dincolo de naționalitate există niște convingeri. Sharon Bowes aparține unei, vine dintr-o țară care se bate pentru integrarea europeană și nu este puțin lucru. Încă o dată sunt sensibilă la semnele de întrebare pe care le pot ridica unii. Poate că într-o zi lucrurile vor fi altfel organizate, însă amintesc că moneda euro este moneda Uniunii Europene. Există țări care au derogări. Moneda euro este moneda Uniunii Europene și o propunem pe doamna Băus ca președintă a Comisiei Econ. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Jean-Paul. Doamnă președintă, o chestiune de procedură. Aceasta este reuniunea constitutivă și ar trebui ca decanul, decana de vârstă să prezideze această reuniune deocamdată. Fermecătoarea doamnă Astrid Luling. Aș vrea să fac o observație. Sunt de acord cu cele spuse de Sylvie Goulart. și având în vedere dificultățile cu care ne confruntăm, președinta comisiei ar trebui să nu cumuleze funcții de raportoare sau de raportoare din umbră a unor dosare. Negocierile sunt dificile și cred că fiecare trebuie să-și îndeplinească rolul. De aceea eu mă voi strădui să preiau dosarele atribuite în general biroului. Mulțumesc foarte mult și uh, voi fi încântat să votez pentru dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Și mie mi se pare foarte ciudat că prezidez reuniunea, însă regulamentul spune că președintele uh, care este în, curs, uh, în cursul exercițiu sau președintele, președintele acela prezidează reuniunea. La începutul mandatului prezidează reuniunea uh, membrul cel mai în vârstă, însă la mijlocul mandatului prezidează reuniunea președintele. Eu m-aș fi bucurat ca Astrid Luling să prezideze reuniunea, mai ales atunci când uh, a înlocuit deputați care nu erau prezenți și aș vrea să-mi exprim recunoștința pentru acest lucru. Însă, conform regulilor, eu prezidez reuniunea. Dacă considerați că e mai potrivit ca ea să prezideze reuniunea, îi pot ceda locul. Astrid. Dacă spuneți că s-a schimbat regulamentul, foarte bine. În mod normal, decanul de vârstă trebuia să prezideze, pentru ca cel care devine președinte să nu prezideze reuniunea la care este numit președinte. Dar nu e grav. Eu am fost uh, și deputată într-un parlament național, acum sunt, parla- sunt deputată în acest parlament. Aceasta era regula, însă nu știu cine a schimbat-o, pot să observ alegerile dacă votăm cu buletin secret. Um, mulțumesc foarte mult. Și mie poate că mi-ar plăcea mai mult să uh, fiți dumneavoastră, însă regulile sunt reguli. Udo Bulman. Sharon, îți mulțumesc că îmi dai cuvântul. Vreau să vorbesc în numele grupului meu politic și să spun următoarele. În cele ce urmează, voi uh, face o afirmație care nu se îndreaptă împotriva dumneavoastră, doamnă președinte, ci care se îndreaptă către acea persoană care va lua loc la prezidiu și, de fapt, către fiecare eurodeputat din această instituție. Nu există nicio comisie parlamentară care să fie mai în centrul atenției decât comisia noastră, ECON. Nu există vreo altă comisie parlamentară care, dată fiind criza economică și financiară mondială, în, al doilea, în a doua jumătate a mandatului să fie ținta uh, tuturor. Așa că e de la sine înțeles să avem în vedere integritatea fiecărui mandat, să garantăm integritatea. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să dăm dovadă de independență, să, fim, uh, să, nu, să nu existe niciun risc al șantajului aici. Și tocmai de aceea profit de această ocazie pentru a sublinia aceste lucruri. Mi-ar plăcea foarte mult dacă dumneavoastră președinte aleasă din nou, prin unanimitate, să nu faceți nicio excepție de la această regulă pe, și pe viitor. Nu sunt împotriva procedurii de declarare a noului preedinte prin aclamaie, dar eu cred că încrederea cetățenilor noștri în noi se bazează pe faptul că trebuie să subliniem acest lucru în ceea ce privete comportamentul nostru foarte clar de la bun început. Mulțumesc! Okay, thank you, Sven. Mulțumesc! Uh, Sven. În primul rând, aș vrea să subliniez ceea ce a spus Jean-Paul în ceea ce privește relația între negocierea dosarelor de către echipa de negociere și exercitarea președinției acestei comisii. Cred că ar merita să vorbim mai mult despre acest subiect. În orice caz, susțin cele spuse de Jean-Paul în numele grupului meu. Aș vrea de asemenea să subliniez necesitatea de a avea în vedere regulamentul, noul cod de conduită și angajamentele etice acele angajamente pe care trebuie să și le asume deputații în acest moment în care se negociază criza financiară și consecințele acesteia. Trebuie să mergem dincolo de litera legii și să respectăm standarde foarte înalte atunci când discutăm cu diferitele grupuri de interese pe marginea legislației. Știm că interesul opiniei publice este foarte ridicat în privința acestor subiecte și trebuie să fim foarte atenți, ca și în trecut, să fim foarte atenți ca procesul legislativ să nu fie în niciun fel uh, influențat. Chei. Okay. Werner. Da, mulțumesc. Sharon Bowles a fost uh, propusă de liberali pentru un nou mandat după doi ani și jumătate, fără doar și poate o vom vota astăzi, chit că din cauza dominanței în zona euro uh, ar fi putut fi propus și un alt candidat liberal. Nu pot să accept ceea ce a spus Sven Giegold ce e acum cu vorbele astea? Fiecare eurodeputat trebuie să respecte codul de conduită. Giegold a creat propriul uh, grup de lucru pentru a uh, su supraveghea ce se întâmplă pe piața financiară și nu știu cât de moral e asta, faptul că se întâmplă asta la nivel independent. Mulțumesc, spune președinta. O să răspund aceste întrebări pe măsură ce le voi colecta. Case Swinburne. The ECR. Mulțumesc. Grupul ECR consideră că președintele trebuie să fie cât mai neutru cu putință, să joace un rol de arbitru mai degrabă decât să-și impună opiniile asupra comisiei. De aceea avem propriul nostru candidat, am avut propriul nostru candidat la președinția Parlamentului. În urmă, în ultimii doi ani și jumătate, ați exercitat acest mandat în mod apolitic și de aceea vă susținem candidatura. Mulțumesc, Jürgen. Danke. Mulțumesc. Nu vreau să tergiversăm acum de tot ce se întâmplă aici. Lucrurile cele mai importante s-au spus. Din punct de vedere procedural sunt de acord cu ce se întâmplă și mă aliniez pozițiilor exprimate până acum în ceea ce privește votul. Deci, Sharon, te voi revota. Is there anybody else from EFD? I... Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu văd pe nimeni. Voi răspunde la cele spuse aici. Este clar că în ceea ce mă privește, mă voi asigura că toți membrii biroului și ai comisiei respectă codul de conduită, așa cum trebuie să o facem cu toții sunt cunoscută pentru imparțialitate și independență și știți la ce să vă așteptați din acest punct de vedere. În ceea ce privește volumul de muncă, e adevărat că este foarte mare în comisie și în, la nivelul coordonatorilor. Există rapoarte care ajung la președinte pentru că nu vrea să le preia nimeni și după cum a observat uh, colegii, vicepreședinții și cu mine intervenim și cu cât uh, ajung mai multe rapoarte la vicepreședinți, cu atât mai bine, pentru că volumul de muncă care îmi revine este destul de mare. Având în vedere trialogurile care urmează, vom uh, vedea cum vom proceda atunci când președintele nu este disponibil. Până acum au avut loc uh, reuniuni Uh, de succes prezidate de Arlene McCarthy. Nu știu uh, cum stau lucrurile cu restricțiile, dacă ești raportor sau raportor din umbră. S-ar putea să fie dificil. Eu, în orice caz, nu am făcut niciodată o confuzie între diferitele roluri pe care le dețin, chiar dacă în trecut unii au fost tentați să spună că am făcut-o și cu asta vom continua cu alegerea vicepreședinților prin aclamare. Facem însă acest lucru mai întâi pentru președinte. Este stânjenitor, vă rog să vă exprimați dacă vreți să mă aclamați. Thank you very much. Uh, now... Mulțumesc foarte mult. Primul vicepreședinte. Jean-Paul are o candidatură. Nu sunt candidat la postul de vicepreședinte, prefer să îmi păstrez postul de coordonator. Propun candidatură la domnului Pavlos, Pablo Alvaro. Uh, sunteți de acord? Da, doamnă președinte. Procedăm la alegerea primului vicepreședinte prin aclamare. Cred că trebuie să faceți acum o plimbare și să veniți la prezidiu. Uh, Mulțumesc foarte mult. Udo are o candidatură pentru al doilea vicepreședinte. Vreau să propun pe Eileen McCarthy. Eileen, you're... Okay, they've acclaimed you. Do you now consent? <laughs> okay. Sunteți de acord? Vă rog să veniți la prezidiu. Okay, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Al treilea vicepreședinte acum, Jean-Paul. Propun candidatura domnului Stolojan. Thank you very much. Uh, Theodore, do you... Mulțumesc, domnule Stolojan, sunteți de acord? Da, puteți să veniți la prezidiu. Și în sfârșit cel de-al patrulea vicepreședinte. Udo Bulman, da, pentru următorul post de vicepreședinte îl propun pe Eduard Sicluna, care din păcate nu este astăzi alături de noi, dar știm că va accepta rezultatul votului în cazul în care votul va fi favorabil. Okay, we have his consent, so that's fine. Avem acordul ei, deci e în regulă. Cu aceasta am ales biroul. Jean-Paul, cu microfon, te rog. Microphone oui. Okay, thank you. That's okay. Um, so we can now move on to the Putem trece la reuniune. În primul rând, adoptarea ordinii de zi. Văd că nu sunt obiecții, deci consider că este adoptată. Nu am comunicări ale președintelui și trecem la punctele 8 și 18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

Uh, Vă mulțumesc pentru răbdare. De fapt, așteptam să ajungă toată lumea. Și acum, uh, din păcate, trebuie să împărțim audierea în două părți, din cauza că numai așa am putut să avem uh, experți alături de noi. Deci dacă vreți să participați la a doua parte a reuniunii, atunci trebuie să veniți și mâine. Le mulțumesc uh, experților că au venit alături de noi. Vrem să analizăm uh, ceea ce se întâmplă cu uh, împrumuturile prin EFSF, prin IFSM și împrumuturile interguvernamentale pentru Grecia, să vedem care sunt urmările la nivel bugetar european ca în urma implementării mecanismului european de stabilizare financiară și a fondului european de stabilitate financiară. Ideea este că avem foarte multe abrevieri, după cum vedeți, avem, de fapt, uh, fondul FSF, care este finanțat prin bugetul european. Este fondul mai mic din cele care au fost create inițial. E important să știm noi, cei din Parlamentul European, cum este implementat bugetul nostru în cadrul acestui fond. În primul rând, dau cuvântul domnului Miroslav Singer, care este guvernatorul Băncii Centrale din Cehia, și apoi domnului Andreas Poci, care este uh, Uh, membru al Institutului uh, European Sindical. Cred că fiecare are câte 5 minute la dispoziție. Domnule Singer, dumneavoastră sunteți primul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru invitația în cadrul acestui eveniment. Voi încerca să fiu succint. Am pregătit și o prezentare scrisă. Cred că va parvenit, dacă nu mă înșel. În principal, o să vorbesc despre FESF, dar uh, o să mă refer și la celelalte instrumente care sunt acum în pregătire și care vor fi puse în practică în cele ce urmează. Voi încerca, de asemenea, să ilustrez care este perspectiva pentru uh, pe piețele financiare, perspectiva pentru investitori uh, în Europa în sectorul financiar și nu numai. Eu cred că această perspectivă ne interesează foarte mult, dată fiind situația curentă, marcată de lipsa de încredere. Există trei mari schimbări care mm, au survenit în ultimul timp, de exemplu, împrumuturile BCE către uh, împrumuturile efectuate de BCE înainte de Crăciun, Uh, pactul fiscal care urmează să uh, schimbe situația și uh, ratingurile. Și acum în ceea ce privește Fondul European de Stabilitate Financiară. Nu cred că este foarte clar nici pentru investitori, nici pentru alții care vor fi beneficiile acestui fond și cum anume vor fi generate aceste beneficii. Nu spun că acest fond nu prezintă beneficii, dar deocamdată lipsește o definiție clară a scopului uh, acestuia, cum va acționa, în ce țări și uh, în ce măsură. Va emite certificate de protecție, va cumpăra obligațiuni, nu știm exact ce se va întâmpla și nu știm la ce scară. În al doilea rând, Există o mare ambiguitate în ceea ce privește definiția acestei facilități, ceea ce înseamnă că modul în care a fost schimbat fondul, modul în care a fost schimbată structura fondului a făcut ca piețele să reacționeze în consecință. Până la urmă, vedem că e fundamental uh, ceea ce se întâmplă la nivelul FSF uh, și cum se modifică. În al treilea rând, nu e clar în ce măsură vor fi implementate fondurile, dacă sunt suficiente și cum vor fi utilizate. Cred că există foarte multe chestiuni controversate în ceea ce privește modul în care să fie formulată dimensiunea fondului. Mulți consideră că se încearcă acum mascarea faptului că uh, țările din zona euro nu au instrumente necesare pentru a acționa în fața crizei. Spre exemplu, vreau să menționez problemele uh, create de împrumuturi, de dimensiunea împrumuturilor. Și uh, vreau să menționez și modul în care prima tranșă de 20% a fost pierdută și cum anume putem să recuperăm această pierdere. Uh, putem să utilizăm uh, certificate care pot fi utilizate liber pe piața financiară și care sunt uh, implementate în swapurile pe risc de credit. Acest lucru se întâmplă acum, în ciuda faptului că anumite țări duc o campanie împotriva swapurilor. Ne îngrijorează acum finanțarea pe termen scurt a FSF, pentru că trebuie să finanțăm uh, lichiditatea pe termen lung, să trecem către aceasta și am văzut până acum că nu am avut succes. Acestea sunt doar primele incertitudini. Urmează și al doilea calup de incertitudini care se referă la uh, utilizarea capitalului privat în acest fond. Deocamdată nu avem angajamente oficiale în ceea ce privește contribuția cu capital privat. Veștile bune însă, în ceea ce privește Uh, efectele retrogradării creditului, cred că uh, urmările retrogradării nu vor fi semnificative. Acțiunile BCE au făcut ca datoria suverană a Uniunii Europene să nu afecteze lichiditatea sistemului financiar pe termen scurt și mediu. Acest lucru deocamdată a fost perceput uh, pozitiv pe piețe. Ați spus prea bine că există foarte multe abrevieri în ceea ce privește acest sistem. Ideea este că trebuie să ne coordonăm resursele. Deocamdată resursele sunt fragmentate, nu există transparență în ceea ce privește crearea unor parametri. Cine oferă cât, cui, în ce măsură, în Uniunea Europeană, în zona euro. Trebuie să ne aliniem și la cerințele Fondului Monetar Internațional, astfel încât să garantăm fondul FSF, uh, să garantăm uh, capitalul pentru BCE. o țară non-europeană care vrea să ajute Europa trebuie să parcurgă un uh, labirint birocratic. Nu, nu, aceasta nu știe ce să facă. Să achiziționeze obligațiuni la FSF, să achiziționeze acțiuni la uh, SPV, la Special Purpose Vehicle. Nu știm exact uh, ce marjă de manevră au investitorii privați. Permiteți-mi să mă refer și la cel de-al treilea parametru foarte important, pactul fiscal Nu cred că acest pact fiscal va avea efectele scontate. Trebu- orice definiție pentru deficitul fiscal trebuie să fie dotată cu um, anumite excepții, iar în acest caz am putea utiliza excepțiile mai uh, târziu, însă nu în măsura în care au fost definite. Și acum, uh, privind totul din perspectiva investitorilor, aceștia au văzut prea bine cum lucruri uh, la care nimeni nu s-a gândit inițial au devenit realitate. Așa că nu știu ce să spun uh, în cele din urmă. Ajung la final spunând că părem să ne îndreptăm către un pact fiscal strict, cu o rată de schimb uh, fixată, fără, uh, fără implicarea Băncii Centrale Europene, dar pentru asta avem nevoie de fonduri generoase de stabilitate. Acestea fiind uh, optimizate sau nu, eficiente sau nu, o soluție sau nu pentru criza zonei euro. Ideea este că istoria deocamdată nu ne-a dovedit uh, nimic în uh, acest labirint structural. Ideea este că istoria ne arată că ar trebui să avem un fond bine pus la punct, de o dimensiune generoasă, dimensiune care deocamdată lipsește. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președinta. Andreas Poș are cuvântul acum. Um, uh, Mulțumesc, doamnă președinte și stimați membri ai Parlamentului European. O să reiau uh, subiectul de acolo unde s-a oprit antevorbitorul meu. Se înregistrează schimbări în această perioadă aproape săptămânal, iar uh, Problema este că avem nevoie de mai mult timp la dispoziție pentru a reda încrederea, dat fiind că, este, că ne confruntăm cu o criză uriașă. Toate măsurile și instrumentele de până acum au un numitor comun. Din uh, păcate, sunt întemeiate pe ideea că guvernele mână largă sunt cele care au cauzat această criză, dat fiind că s-au întins mai mult decât le era plapumă. Dat fiind această situație, cheltuielile publice trebuie să fie reduse, impozitele crescute în mod vertiginos, iar problemele se concentrează asupra unor domenii care nu au mare legătură cu cauzele crizei în țările vizate, mai ales uh, cadrele cu privire la politicile sociale și piața muncii. Nu știm dacă flexibilitatea pe piața muncii va reuși să contracareze o criză bancară și lacunele în ceea ce privește politica monetară. Uh, Principalele elemente ale programului de reformă se referă la reducerea cheltuielilor și la sporirea competi- competitivității, reducerea salariilor uh, din sectorul uh, public și a pensiilor. Problema este că reducerea cheltuielilor neînsoțită de alte măsuri ar putea duce la recesiune și vă reamintesc că s-a mai încercat acest lucru fără existența unei posibilități de devalorizare nominală a monedei într-o recesiune mai blândă. Vă reamintesc, deci, exemplul Germaniei și Franței, care ambele au încălcat în 2003-2004 pactul de creștere și stabilitate. Întrebarea care decurge de aici este dacă instrumentele actuale vizează un obiectiv realist și dacă vor putea funcționa. Răspunsul meu este că nu, sunt realiste și nu pot funcționa. Am văzut acum că există mari lacune în ceea ce privește structura Uniunii Monetare Europene, care nu funcționează fără o uniune politică, iar în cadrul uh, instituțional actual uh, al crizei, aceste crize ale contului curent uh, și nu numai nu erau prevăzute. <clears throat> Pactul de creștere și stabilitate nu a fost suficient pentru a aduce guvernanța zonei euro necesară. La ora actuală știm că politica monetară și stabilirea Uh, unică a ratelor dobânzilor nu exclud uh, astfel de crize, dat fiind că situația la nivelul inflației poate, diferi constant, poate să difere substanțial mă de la o țară la alta în Europa. Am asistat la o situație de panică, la un uh, uh instinct de turmă care a dus uh, la scăderea Uh, prețului obligațiunilor uh, în ultimele 18 luni și niciunul dintre instrumentele existente nu a reușit uh, să oprească creșterea ratelor dobânzilor la, până la un nivel care este nesustenabil economic. Această diferențiere a ratelor dobânzilor distruge încrederea la nivel instituțional în uh, zona euro. Iată situația cu care ne confruntăm de câteva luni încoace, asta în ciuda măsurilor care au fost luate și la care a făcut referire și antevorbitorul meu. Este vorba de împrumuturile acordate de BCE sectorului bancar înainte de Crăciun acest lucru a calmat piețele care se temeau că va exista o pierdere a lichidității, așa cum s-a întâmplat după prăbușirea Lehman Brothers. Principala întrebare care se pune este în ce măsură putem ieși din această criză de încredere. Răspunsul uh, în ceea ce privește instrumentele actuale este că nu vom putea ieși din criză Uh, uh, acest ESFS și alte instrumente similare sunt prea uh, fragile. Sumele alocate, aferente, nu sunt suficiente, iar rețeaua de siguranță aferentă nu este suficientă nici ea. Lipsa de acțiuni în situația de criză a lichidităților va duce la insolvabilitate, ceea ce va aduce cu sine pierderea activelor și un efect de contagiune la alte țări. Piețele vor testa în continuare voința politică a Uniunii Europene de a sprijini fiecare membru al Uniunii în, în ceea ce privește situația fiscală, fie că ne place sau nu, Dați-mi voi să vă dau o cifră. Între 2011-2013 avem peste 800 de miliarde de euro. E vorba despre obligațiuni guvernamentale restante, iar în perioada 2012-2014 se așteaptă o nevoie de refinanțare de 760 de miliarde de euro. Instrumentele nu sunt, folos, nu sunt suficiente, iar uh, efectul de pârghe nu a fost suficient până acum, așa cum uh, spera Consiliul European. E nevoie de unele condiții să fie îndeplinite pentru ca aceste instrumente să fie tampoane în fața unor crize de încredere și uh, crize legate de balanța de plăți, de reglementarea piețelor și uh, și, devalarea in, și devalorizarea internă, uh, e vorba despre rata dobânzii aici, uh, nu intră în discuție aici, fiindcă se va duce doar la dezechilibre macroeconomice la nivel intern. Condiția cea mai importantă pentru funcționarea, bună funcționare a acestor instrumente este să avem uh, o funcție de creditor de ultimă instanță din partea Băncii Centrale Europene, așa cum se întâmplă în Marea Britanie cu Bank of England sau în Japonia sau Statele Unite ale Americii. Banca Centrală Europeană ar trebui să anunțe cumpărarea la uh, ad infinitum a obligațiunilor pe piața uh, secundară, iar acest anunț ar duce la scăderea spreadurilor în mod considerabil. În al doilea rând, dat fiind că suntem contra cronometru, o certificare a BCE pentru noile instrumente ar fi de preferat decât uh, să îi lăsăm pe contribuabil să scoată bani din buzunar și avem nevoie și de o eliminare a dezechilibrelor macroeconomice în mod simetric. Nu am dat dovadă de forță economică dacă am avea o țară care ar deține un excedent uriaș pe o perioadă mai lungă de timp. Din potrivă, o astfel de situație ar ar uh, fi prevestitoare de criză. Ar trebui să le permitem țărilor care se confruntă cu criza economică să o depășească prin investiții, iată o altă condiție în ceea ce privește una funcționare a programelor și instrumentelor pentru ieșirea din criză. Și, în încheiere, aș dori să vă Uh, să vă, să-l citesc pe domnul Rigling, care va fi prezent aici mâine, care a făcut, și-a făcut mea culpa în ceea ce privește uh, funcția sa de director general la DG ECFIN într-un uh, interviu um, acum doi, de acum 2 ani, din noiembrie, și o să vorbesc germană. A fost o greșeală faptul că am analizat doar finanțele de stat. Ar fi trebuit să avem în vedere niște parametri macroeconomici mai mari. Ar trebui să ținem cont de uh, ceea ce se întâmplă cu bolile imobiliare, cu raportul uh, uh, performanță-beneficiu și ar fi trebuit să ținem cont și de aceste dezechilibre, uh, precum am ținut cont de marea îndatorare statală. Poate că dumneavoastră veți dori să uh, înțelegeți de ce Comisia nu a utilizat uh, pe deplin mandatul său limitat. Până la urmă, domnul Regling a fost cel care a solicitat ca grupul de lucru în ceea ce privește salariile și costurile sindicale să nu mai existe în Uniunea Europeană. Acest grup ar fi putut să identifice la timp unele din dezechilibrele la care m-am referit adineauri. Uh, we'll stop here at this point. Și o să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Următorii colegi s-au scris la cuvânt. Da, Thomas Mann și Liza Ferreira. Anybody else? Udo. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Astrid. O să vă dau cuvântul în ordinea în care mi-ați atras atenția. Thomas. Mulțumesc, doamnă președinte. Am văzut ce s-a întâmplat în Germania în ianuarie și în februarie. Ține mereu uh, discursuri de început de an. Uh, și de fiecare dată spun ce s-a întâmplat în Comisia Econ. Am spus de data aceasta ce s-a întâmplat cu pachetul celor șase măsuri legislative și ce a făcut Parlamentul European în criză. Dar cetățenii mereu au o singură reacție. De fiecare dată când avem o cifră de la Consiliu sau de la BCE, avem o cifră falsă. O cifră care e mereu exagerată în sus. Spuneați 500 miliarde euro la FSF uh, care trebuie să devină 750 de miliarde de euro. Pentru asta îl avem pe Super Mario, îi avem pe acei Super Mario, pe Mario Draghi și pe Mario Monti și pe ceilalți, pe Christine Lagarde. Uh, și germanilor li se spune, i-am mai renunțat la poziția voastră mult prea strictă, dar oare cetățenii noștri nu trebuie să aibă o poziție fermă? Pentru că odată ce se iau decizie, decizia trebuie respectată, iar Consiliul a decis. A decis ca în martie să avem posibilitatea să ne gândim dacă FSF să fie extins sau nu. Însă, avem și lunile premergătoare, avem luna ianuarie, spre exemplu, și trebuie să facem rost de noi bani. Oare e bine asta? Cum uh, explicăm noi asta în fața Uniunilor Sindicale? Uniunile Sindicale au spus că vor să avem o poziție clară și să avem date ferme. Și acum iarăși este pus totul sub semnul întrebării. Cum putem să avem încredere pe termen lung dacă spunem acum avem această cifră pe care o respectăm și mai apoi nu, aceasta nu este respectată. Trebuie să avem o cifră pe care să o respectăm cu orice preț. Vă mulțumesc! I think what I'll do is I'll... Mulțumesc! Haideți să luăm mai întâi câteva întrebări, după care să revenim la prezidiu. Lisa. Mulțumesc. Mulțumesc din suflet uh, oaspeților noștri pentru prezentări. Aceste prezentări se referă la un aspect foarte important. Este vorba, în primul rând, despre dezechilibrele macroeconomice din cadrul zonei euro și, în al doilea rând, la lacunele structurii monedei unice uh, în ceea ce privește caracterul uh, departe de a fi perfect al zonei euro. Întrebarea mea este următoarea. Fără o voință politică de schimbare, nimic din ceea ce este necesar de făcut nu va fi întreprins. Această schimbare politică necesită o explicație alternativă cele care a fost uh, oferită cetățenilor. Este vorba mai ales aici de cetățenii germani, care simplifica problema împărțind uh, europenii în buni și răi, fără să se țină cont, de pildă, de faptul că excedentele, surplusul balanței comerciale uh, germane au dus la o um, supravalorizare a monedei, uh, fiindcă în același timp uh, existau țări care acumulau un deficit al balanței de plăți și acumulau moneda euro fără să existe o devalorizare a acestei monede. Deci, această situație avea numai să se accentueze fără să existe o, un transfer de capital de la țările uh, mai uh, solide la cele mai slabe. Deci cum să le explicăm cetățenilor europeni și mai ales uh, pentru țările care nu au, se pare, pe termen scurt probleme, că există explicații alternative care au fost lăsate deoparte. Există explicații, deci, pentru criză. Trebuie să facem acest lucru imediat. În al doilea rând, problema Greciei. Vreau să vă adresez următoarea întrebare. S-a spus în nenumărate rânduri că uh, Iată, s-ar putea ca o țară să iasă din zona euro în mod controlat uh, sau uh, că s-ar putea ca sectorul privat să sufere reduceri fără mari probleme. Dar până acum uh, toate Uh, încercările de a face astfel de acțiuni s-au dovedit neîncununate de succes. Cum putem să facem uh, să rezolvăm problema Greciei fără contagiune și Asta în situația în care, până acum, toate promisiunile făcute, toate aspectele anticipate în ceea ce privește uh, aceste, acest firewall împotriva contagiunii ar putea funcționa. Cum putem să uh, garantăm faptul că nicio altă țară nu va fi supusă acelorași acțiuni, acelorași măsuri. Iată, avem nevoie de răspunsuri rapide, fiindcă timpul nu mai este de partea noastră, mai ales când uh, Standard Poor's își schimbă părerea, își schimbă ratingul, nu știu dacă mai avem mult timp la dispoziție. Vă mulțumesc! Revin acum la prezidiu, dau cuvântul oaspeților noștri. În aceeași ordine? Da. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că eu cred că timpul este mai degrabă de partea noastră. Eu sunt mai optimist. Uh, noi uh, subestimăm uh, efectele pozitive ale acțiunilor BCE. Aici este vorba de o finanțare semnificativă pe o perioadă scurtă de timp, următoarele săptămâni, deci avem ceva timp. Acum, în ceea ce privește excedentele și uh, dezechilibrele economice, da, acesta este uh, miezul problemei și indiferent ce se întâmplă cu zona euro, trebuie să uh, eliminăm dezechilibrele macroeconomice. Dar nu cred că este o chestiune de sporirea cererii în unele țări, fiindcă dacă am face acest lucru, atunci uh, țările cărora le-a scăzut competitivitatea în ultimii ani vor trebui să facă față furnizorilor din afara Uniunii Europene, iar acest lucru nu va fi de ajutor dacă ne uităm la excedente și eh, deficite de cont curent, ar trebui eh, să să analizăm întreaga zona euro, fiindcă lucrurile s-ar putea schimba atunci. Apoi, în ceea ce privește Grecia, propria mea experiență îmi arată că că poate uh, se pot lua astfel de măsuri în mod ordonat, în mod controlat, dacă există resurse. Iar în acest uh, caz, lucrurile sunt destul de clare. În ultimul an, Grecia a avut un deficit de concurent de 20 de milioane de euro. 9% din uh, PIB. Dacă suntem optimiști, uh, am putea spune că, că îl reducem cu 5% și atunci ajungem sub 10%, fie suntem gata să uh, sprijinim financiar uh, Grecia o perioadă, cam 10, mil- 10 miliarde de euro, altfel Grecia se va confrunta cu o situație foarte gravă, chiar și după restructurarea datoriei, trebuie să nu uităm acest lucru și uh, va concura în domeniul turismului cu țări unde costurile se devalorizează, unde costurile scad, care suferă aceeași situație, Spania și Italia. Și deci eu nu văd o soluție clară de ieșire din această situație. Mulțumesc. O să, întreb, o să încep, mă scuzați, cu întrebarea adresată de Thomas Mann. Ar fi bine să rămânem la cifrele pe care le avem. acest lucru s-ar putea dacă am avea o criză a datoriei suverane normală, să spunem așa. Dar ne confruntăm și cu o criză de încredere, cu o criză a balanței de plăți care evoluează zilnic iar dinamica este diferită. Iată de ce nu prea are rost ca Consiliul să stabilească limite superioare sau să se ceară din partea oricui limite superioare pentru uh, plafoane superioare pentru mecanismele de salvare, fiindcă acest lucru nu sporește încrederea, ci din potrivă. Dacă ne uităm la explicațiile agențiilor de rating uh, în ceea ce privește scăderea ratingului pentru unele țări și pentru zona euro pe de întregul, observăm, în mod ironic, că motivația agențiilor este faptul că țările care se confruntă cu această criză trebuie să primească ocazia de a putea ieși din criză și nu din potrivă de a se adânci și mai rău în această situație. Iată de ce impunerea unor limite stricte, așa cum s-a cerut la Frankfurt și Berlin, ar uh, fi uh, contraproductiv într-o situație în care piețele împing uh, limitele și testează unitatea statelor europene. Consiliul European trebuie să întărească Uniunea Europeană pe de întregul, pe termen lung. Nu trebuie să fie vorba aici de un uh, sistem de protecție de la o întâlnire la alta, fiindcă atunci, bineînțeles, piețele vor pune sub semnul întrebării deciziile luate. Încă o dată vă spun că problema o reprezintă faptul că există calendare diferite, perioade alocate diferite pentru acțiunile noastre, iar uh, Consiliul nu poate sau nu dorește, nu știu uh, care este adevărat, uh, să facă o diferențiere clară între perioadele de termen scurt, termen mediu și lung. Iar la ora actuală, FSFE și programele care au fost, au fost uh, puse în aplicare au o filozofie întoarsă către termenul lung uh, schimbările structurale durează mult, dar noi la ora actuală nu avem mult timp la dispoziție, iar aici sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Atitudinea Consiliului nu este deloc de ajutor în această situație și nu ne ajută să ieșim din această criză de încredere. Dacă ne dăm seama că cadrul instituțional actual nu este adecvat uh, unor crize care nu au fost prevăzute în momentul în care a fost stabilit acest cadru instituțional și în momentul în care a fost ratificat, soluția ar fi, bineînțeles, să, să fie schimbat. Consiliul a acceptat acest lucru între timp, iar răspunsul pe care l-a dat a fost pactul fiscal avem nevoie de o schimbare a cadrului instituțional ca atare. Acest lucru și faptul că s-a recunoscut acest lucru reprezintă un pas înainte. Dar acesta este un alt subiect și nu își găsește locul la această audiere. Sunt de părere că direcția în care se îndreaptă pactul fiscal este una greșită, dar cum spuneam, aceasta este o altă discuție. Mulțumesc foarte mult, Udo. Thanks, Sharon. Um, to Mr. Singer, I have... Uh... Mulțumesc. Am două întrebări pentru domnul Singer. De fapt, două probleme nerezolvate și o întrebare. Problemele nerezolvate mai întâi. V-am citit uh, declarația scrisă și v-am și ascultat. Și din câte am înțeles uh, eu, ați spus că trebuie să facem ceva în privința dezechilibrelor, pentru că nu este bine să, fa- să ai dezechilibre uriașe și trebuie să facem ceva, însă nu este bine să creștem uh, cererea în țările cu surplus. Păi atunci care este cealaltă opțiune? pentru că ați spus că trebuie să reducem dezechilibre la ambele capete. Apoi, spuneți că țările cu surplus se exportă în uh, exterior, însă având în vedere că avem o piață internă care este integrată și o rată de export de cum se poate crește exportul dacă se pierde din producția internă. În termeni matematici, cum poți să obții un astfel de rezultat? Pentru că dacă Germania ar putea crește exporturile spre Brazilia, China și așa mai departe, ar crește dezechilibrele și ar uh, spori tensiunile, nu și uh, averea. Deci, uh, dacă vă citesc declarația, aș vrea să spun că sunt de acord cu argumentele dumneavoastră. Însă, să ne imaginăm că suntem în timpul președinției cehe și guvernul dumneavoastră vă întreabă ce ar trebui să facă șefii de state și de guverne, ce ar trebui să facă ecofinul. Ce propunere ați avea dumneavoastră? Care ar fi măsurile de luat pentru a ieși din criză? Îmi amintesc de dezbaterea din Parlamentul German, în cursul căreia s-a spus că uh, Uh, toate măsurile sunt fie interzise, fie imposibile. Spuneți nu euroobligațiunilor, spuneți nu pentru în ceea ce privește puterile sporite ale BCE. Aș vrea să știu care uh, este propunerea dumneavoastră. Aș vrea în continuare să vorbesc în limba germană, pentru că e mai ușor. Am înțeles care sunt propunerile legate de extinderea rolului BCE-ului și sunt de acord cu aceste propuneri. În ceea ce privește informațiile în legătură cu ceea ce a făcut Comisia în trecut, într-adevăr, s-ar putea discuta despre aceste lucruri cu domnul Ren, sau nu. Însă întrebarea care se impune este care ar putea fi poziția noastră față de Comisie – ce ar trebui să schimbe Comisia în felul în care abordează țările cu probleme și ce ar putea să schimbe în ceea ce privește utilizarea mecanismelor actuale. Cum ar putea acționa altfel principalii actori din acest dosar? îi dăm uh, cuvântul domnului Singer. Mulțumesc. În ceea ce privește dezechilibrele pe termen mediu, e clar că vor trebui eliminate într-un mod sau altul. Și cred uh, această eliminare va veni prin contracția țărilor cu deficite mari. Pentru că nu cred că există vreo altă modalitate de corectare a dezechilibrelor. În ceea ce privește exporturile și importurile, nu cred că exporturile sunt calea de ieșire. Însă dacă Germania încearcă să consume mai mult, va consuma ță, produse din uh, țări care sunt în afara Europei. Nu va consuma mai multe produse din țările care au o poziție competitive proastă, din simplul motiv că aceste țări sunt necompetitive și pe termen scurt și mediu nu este o soluție. În ceea ce privește acțiunile pozitive, eu nu sunt un politician și nici nu mi-ar plăcea să fiu politician în situația actuală. Cred că Europa încearcă să uh, respecte pactul uh, bugetar fără finanțare din partea băncii centrale și cu ajutorul uh, fondului de stabilizare. Nu sunt sigur că Europa are resurse, chiar și partea sănătoasă a Europei, pentru ca acest fond de stabilizare să fie credibil. Are nevoie, deci, de investitori externi. Trebuie să se împace cu situația, chiar dacă exportă mai mult decât importă. Dacă vrea să stabilizeze sistemul financiar, are nevoie de investitori din uh, afara Europei. Și acest lucru are consecințe care ar putea fi neplăcute. Nu uh, sunt sigur că uh, se va face față consecințelor, însă este singurul mod de a ieși din această situație. la ora actuală, oamenii politici își cheltuie 60% din timp cu economiile mici, stimulându-le sau trimițându-le bani pentru a-și finanța deficitul de cont uh, curent. Vă mulțumesc! Aș dori să spun și eu ceva. Comisia ar putea sigur să simplifice situația și să spună că în baza tratatului și în uh, baza clauzelor noi ne-am uh, îndeplinit rolul, însă eu nu aș privi lucrurile chiar așa. Comisia are un rol pe care, din păcate, în trecut nu și l-a asumat, deși ar fi putut să o facă. Trebuie să analizăm acele domenii politice care joacă un rol dincolo de politica economică. Dacă privim moneda euro ca monedă unitară, nu ca o monedă străină, atunci trebuie să observăm diferitele evoluții din zona euro cu diferențele regionale. Pentru că astfel am avea o altă metodă de a accesa problema. În schimb, dacă spunem exporturile din Germania către Italia sunt ceva diferit uh, decât uh, fluxurile comerciale între landurile Germaniei. Deci asta este situația. Am încercat să ilustrez în baza citatului lui Reglin din Berliner Zeitung faptul că Comisia are multe instrumente și multe posibilități la dispoziție în ceea ce privește um, crearea și efectele dezechilibrelor. Asta în special în, când discutăm despre dezechilibrele sectoriale, despre um, bulele imobiliare sau despre uh, acel instrument pe care îl avem din anii 90 uh, în uh, Uniunea Monetară și anume dialogul macroeconomic. Dialogul acesta ar trebui luat în serios, pentru că acolo se discută despre diferitele rate ale inflației din statele membre. Acolo am putea discuta, de exemplu, despre diferitele uh, evoluții ale costurilor salariale din diferitele state membre și, nu în ultimul rând, uh, Aici ar uh, putea fi integrată și o abordare mult mai puternică a Parlamentului European. Parlamentul European ar putea fi implicat mult mai mult în acest instrument economic. Dacă analizăm ce a făcut de fapt Comisia împotriva acestor curente, Vedem că s-a acționat în baza unor criterii naționale, de economie națională depășită. La început s-a spus Germania e omul bolnav al Europei. Așa a fost. Și printr-un miracol, prin reforme de piață foarte rigide, Germania a ajuns acum să fie membrul forte al Uniunii Europene, cu urmarea că alte state membre nu au această poziție concurențială. Nu se poate ca această evoluție să fie una de termen lung, pentru ca Uniunea Europeană să se definească astfel ca un spațiu economic uh, unic. Comisia și Parlamentul, prin această comisie în mod special, trebuie să corecteze acum aceste dezechilibre. Comisiul, Consiliul, mă scuzați, uh, cu funcțiile sale naționale și cu egoismul său național nu poate și nu vrea, pare se, să acționeze în acest mod. Așa că trebuie să o facă celelalte instituții. Thank you very much. Astrid. Mulțumesc foarte mult, Astrid. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Ich wollte... Mulțumesc, doamnă președinte. Voiam să mă refer la uh, prezentarea colegului nostru german, așa că uh, uh, mă voi adresa în uh, limba sa maternă, chit că o voi face într-o manieră mai brutală. În francez de obicei pot să fiu mai diplomată. Ați spus și ne-ați avertizat că riscăm să ne adâncim din ce în ce mai mult în această criză. Vreau să vă spun că nu putem să spunem că acele țări ale căror bugete înregistrează deficite inacceptabile, că acelor țări nu ar trebui să le spunem că ar trebui să-și facă ordine în contabilitate și să își reducă datoriile publice. Pentru că, până la urmă, putem să acționăm fără a-i sărăci pe oameni. Putem să intervenim la nivelul consumului statelor, regiunilor, comunităților. Ar trebui să reducem puțin acel consum statal, fiindcă la nivel statal, la nivel regional, la nivel local, autoritățile au trăit pe picior mare, dincolo de relațiile pe care și le puteau asuma și ar trebui să poată să facă acum economii. Există regiuni care au economisit uh, foarte mult în momentul în care și-au dat seama de acest lucru. Eu provin dintr-o țară, din Luxemburg, unde datoria noastră se situează undeva pe la 119% ni se sugerează că avem o situație ideală și uniunile sindicale uh, au impresia că pot în continuare să mărească transferul beneficiilor sociale. Dar chiar și noi am constatat că trebuie să dăm dovadă de durabilitate. Există un studiu de durabilitate efectuat împreună cu Universitatea din Freiburg, a fost efectuat de un institut din Berlin și uh, acest studiu de durabilitate arată că nu trebuie să avem în vedere doar datoriile explicite ale statelor membre, nu ar trebui să demontăm doar aceste deficite, ci și uh, datoriile implicite, pentru că până la urmă există costuri implicite. Și ne-am obișnuit în anumite state membre cu un standard de trai care se bazează pe îndatorarea viitoarelor generații. Trebuie să contracarăm puțin această tendință și aș fi, uh, le-aș fi recunoscătoare sindicatelor dacă ar face ceva în această privință. Am lucrat mult timp în sindicate și pe atunci sindicaliștii erau lucrători obișnuiți, erau lucrători fără studii universitare. Vreau să vă spun că standardele acestora erau mult mai sănătoase la vremea respectivă. Um, pe vremea Germaniei uh, lipsită de miracol economic, sindicaliștii niciodată nu aveau uh, pretenții care să depășească substanța ocupării. Așa că Iată ce mi-aș dori eu. Mi-aș dori ca sindicaliștii să recunoască și ei că diferite metode de administrare sunt greșite, pentru că își depăsesc sfera de acțiune. Așa că ar trebui să putem să tăiem și de acolo, să facem economii și acolo și așa am putea să creăm un spațiu pentru mai multe investiții, fiindcă noi asta vrem. Vrem mai multe investiții ca să nu ne închidem în criză. Ideea este că există posibilități de a face economii. Vreau să vă dau un exemplu din Luxemburg. În serviciul public luxemburghez, serviciile sunt foarte frumoase. Un uh, uh, învățător un, sau un, un profesor iese la pensie cu 6.000 de euro și primește și al 13-lea salariu. Dacă am uh, renunța la aceste beneficii, e clar, ar exista o revoluție în Luxemburg. Însă eu cred că ar trebui să privim uh, până unde putem să acționăm și să avem un uh, o abordare pe termen lung, pentru că în ratingul de durabilitate Luxemburg este în fața Irlandei și în spatele Greciei în ceea ce privește deficitul intern brut. Avem Ehm, dacă nu facem nimic, vom avea un deficit eh, eh, intern brut enorm. Nu putem să spunem că acceptăm criza așa cum este și că ne închidem în criză. Trebuie să vedem unde am exagerat, unde am fost mână largă până acum și să ne întoarcem la decență, fiindcă întoarcerea la bunul simț nu reprezintă demontarea serviciilor sociale până la urmă. Mulțumesc, începem să nu mai avem timp. Mi-e teamă că nu puteți vorbi cu toții la fel de mult. Oli Schmidt, Tegura Teodor Sirtakis și domnul Cutaș Ole. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Boci, ați vorbit despre deficiențele zonei euro și ați spus că devalorizarea nu este fezabilă, nu este un instrument util, uh, util nu poate fi folosită. Nu credeți că ar dăuna pieței. Acum uh, câțiva ani, aici uh, s-a exprimat o voce care a spus că devaluarea istoric și în situația actuală a Europei înseamnă subvenții din partea diferitelor uh, țări atunci când folosesc devize diferite și este contraproductivă Aș vrea să aflu ce părere aveți despre acest lucru. Și, domnule Boci, nu credeți că politicienii și chiar anumiți lideri sindicali, așa cum spunea și doamna Luling, au oarecare responsabilitate în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Europa? Dacă e să rezolvăm această situație, care sunt de acord, este foarte gravă, experiența din țările noastre ne arată că politicienii, factorii de decizie, um, industria și uh, sindicatele trebuie să ajungă la decizii consensuale. Nu credeți că sindicatele au o responsabilitate în Uniunea Europeană în aceste circumstanțe? Aș vrea să vă aud observațiile, domnule Boci. Mulțumesc. Teodoros. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să întreb pe invitați ce părere au despre impactul lipsei de încredere în uh, țările uh, care se află în program, mai ales în Grecia. Pentru că în Grecia nu mai există inițiative economice noi pentru că nu se știe care va fi politica monetară în uh, viitorul apropiat. În uh, această perioadă de nesiguranță nu se mai iau noi decizii economice, nu se mai fac investiții și nu se mai intră pe piețe. Deci, uh, economia se prăbușește din lipsa de încredere. Și având în vedere acest lucru, există vreo țară care a trecut de la o monedă puternică la una mai slabă și cum se poate realiza acest lucru? Miguel. Mulțumesc. Aș dori să adresez o întrebare celor doi invitați în ceea ce privește nivelul de valorizare a monedei euro față de moneda față de dolarul american. Fiindcă aici este vorba de salvarea economică. Modelul uh, economic se bazează pe exporturi. Asistăm la o reducere a consumului privat, public și a investițiilor și uh, mizăm totul pe export. Și, dacă, și în contextul măsurilor de austeritate, iată, care au atins Italia, uh, Regatul Unit și Spania și uh, dacă luăm această perspectivă mai amplă, ne dăm seama că întreaga Uniune Europeană se confruntă cu uh, un regres, cu o stagnare. Domnul Singer a spus că nu se merge înainte Uh, este vorba aici despre consumul, uh, creșterea consumului uh, Germaniei, fiindcă exporturile ar veni din afara Uniunii Europene. Dau exemplul Portugaliei, care exportă 80% în cadrul Uniunii Europene. În, situația în care se află moneda euro față de dolarul american acum, acest lucru înseamnă că Portugalia nu are nicio șansă de relansare economică în această situație de austeritate. Iar eu vă întreb dacă devalorizarea monedei euro nu ar fi un instrument pe termen scurt mai puternic decât cel mai puternic uh, instrument al Uniunii Europene pentru a rezolva dezechilibrile macroeconomice actuale uh, care se manifestă între țările cu uh, excedent și cele cu deficit bugetar. Mulțumesc, oprim întrebările aici, spune doamna președinte, am început puțin mai târziu. Ceea ce înseamnă că nu ar fi nicio problemă dacă depășim timpul alocat cu 10 minute. Domnule Singer, vă dau cuvântul. Uh, uh Mulțumesc. Voi răspunde doar la întrebări. În ceea ce privește lipsa de încredere și noua monedă. Uh, putem să luăm exemplul Slovaciei sau Argentinei. Funcționează sau nu funcționează în unele cazuri. Trebuie să fie un instrument pentru toți, să nu există excepții, asta este clar. Și trebuie să ținem cont de natura economiei, despre care vorbim și de gradul de deschidere um, a economiei respective. Într-o economie bazată pe servicii este o, un instrument mai important decât într-o țară industrializată. Asta și în ceea ce privește a doua întrebare legată de economia portugheză. Vreau să încerc să răspund în ordinea în care mi-au fost adresate întrebările. Sunt de acord că ar trebui să încercăm să nu acumulăm deficite bugetare. Mai degrabă, cazul ideal ar, ar fi să pledăm nu doar pentru uh, un, un exercițiu bugetar corespunzător, ci și pentru un excedent bugetar. Dacă definim sarcinile bugetare în așa fel încât uh, să îi avem în vedere, în primul rând, pe cetățenii noștri satisfăcuți, atunci e foarte bine, dar ar trebui să avem și o cotă de impozitare, o cotă de venit la buget, astfel încât să avem un echilibru bugetar sau să ajungem la excedent bugetar. Excedentele bugetare, așa cum există în Finlanda și în Suedia, așa cum au fost acestea construite de-a lungul anilor în aceste două țări, au și ele avantajul lor, fiindcă în vremurile de criză există o marjă de manevră mult mai bună. Problema e că acum ne aflăm în cea mai gravă criză de până acum, care nu are nimic de a face cu o situație obișnuită, pentru că e nevoie odată să avem în vedere um, modul în care a fost generată această criză. În primul rând, între țările membre și în cadrul țărilor membre la nivel regional există diferențe foarte mari de venit și de aceea instrumentele tradiționale sunt cele care spun că trebuie să impunem austeritate cu orice preț, dar părerea mea este că aceasta nu este calea cea mai bună, fiindcă astfel frânăm uh, procesul de creștere economică și regresăm. Și tocmai de aceea ne adâncim și mai tare în criză. Domnului Schmidt vreau să îi spun că da, cu siguranță denominalizarea este total contraproductivă. Dacă devalorizăm în termeni nominali, atunci riscăm să avem un război comercial. Dacă avem devalorizare la nivelul ratei de schimb efective, atunci efectele vor fi devastatoare asupra uh, domeniului social. Uniunile sindicale au uh, încercat să contracareze acest fenomen, fiindcă întotdeauna s-au uh, implicat la nivelul asumării răspunderii macroeconomice. la nivel european. Pentru că nu mai, primim, nu mai privim doar în termen național răspunderea, trebuie să vedem cum anume reușim să ne implicăm într-un proces european pentru a avea un parteneriat responsabil din punct de vedere social care să nu se implice în niciun fel în uh, dumpingul social ca un răspuns la dumpingul fiscal sau dumpingul de impozite. Deci avem nevoie de o perspectivă macroeconomică pentru întreaga Europa și nu doar la nivel național. Iar în ceea ce privește ultima întrebare privitoare la creșterea exporturilor, zona euro în întregimea sa are la ora actuală un uh, echilibru la nivelul conturilor curente. Deci zona euro e, din acest punct de vedere, sănătoasă. Discutăm de dezechilibre interne, atât în interiorul statelor membre, cât și între statele membre, iar aceste dezechilibre, dezechilibre sunt cele care trebuie să fie rezolvate în primul rând. Mulțumesc, spune președinta. Nu cred că mai avem și alți intervenienți. Vreau să atrag atenția tuturor că cel de-al doilea panel în cadrul acestei audieri va avea loc mâine la orele 17.30. Va dura până la 18.30. Klaus Regling și Marco Buti vor fi invitații noștri. Aceștia ne vor uh, relata despre experiențele lor cu fondurile. Mulțumim vorbitorilor, mulțumim pentru contribuție. Îmi pare foarte rău că nu ați putut să interveniți împreună cu ceilalți experți, dar, după cum v-am spus, disponibilitatea experților a fost o problemă în organizarea acestei audieri. Mulțumesc încă o dată tuturor! I'll just leave a couple of minutes for... Acord câteva minute pentru ca cei care vor să părăsească încăperea să poată să o și facă. is quite happy talking Următorul punct de pe ordinea de zi este contribuția la analiza anuală a creșterii 2012. Vă rog să faceți liniște în sală. Okay, we now need to move on to uh, point nine. Trecem la punctul 9, contribuție la analiza anuală a creșterii 2012. Raportorul este Jean-Paul Gozes examinăm amendamentele. Se votează în comisie mâine. Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi fi foarte concis. Am propus un proiect de raport care a făcut obiectul uh, unei discuții cu raportorii Având în vedere amendamentele depuse, s-au depus circa 100 de amendamente și în privința punctelor esențiale am reușit să redactăm amendamente de compromis. Rămâne un punct, compromisul L, punctul 11 din raportul meu inițial, și în privința acestui punct, atunci când am discutat cu raportorii din partea grupurilor, mai ales cu doamna Beres, ne-am dat seama că acest punct face referire la competențe care de fapt țin de Comisia Ocupare. Compromisul pe care l-am pregătit în orice caz vorbea foarte mult despre chestiuni care țin de ocupare și cu ceilalți raportori am convenit să lăsăm această parte pe, la Comisiei uh, um, Ocupare. Și în cursul serii sau mâine dimineață vom uh, dispune de un nou articol L de compromis care se va baza pe textul inițial al alineatului 11 cu câteva modificări și uh, acum lucrăm la aceste modificări. În rest, principalii actori care au lucrat la acest dosar, raportorii, uh, au dorit uh, să scrie ceva lizibil și utilizabil care să reprezinte poziția Parlamentului și care să se înscrie în uh, cadrul propus prin semestrul european în ceea ce privește procedura de urmat atunci când se vor modifica tratatele și nu vorbesc despre un acord interguvernamental, vorbesc despre o modificare a tratatelor, atunci când va interveni aceasta, vom uh, reflecta la felul în care Parlamentul ar trebui uh, asociat la definirea orientărilor economice care stau la baza politicii economice a Uniunii Europene. Anul acesta încercăm să facem în așa fel încât Parlamentul să-și poată exprima poziția cu putere și cu o majoritate vastă, în așa fel încât să aibă un cuvânt de spus în discuțiile care urmează. Cam astea au fost observațiile mele și mulțumesc raportorilor din partea grupurilor politice pentru cooperare și mulțumesc colegilor care au depus amendamente, amendamente pe care le-am citit, bineînțeles, cu atenție și care se regăsesc într-un mod sau altul în amendamentele de compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Udo vorbește numele lui Pervanș. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportoarea noastră din umbră, doamna Beres, din păcate nu a putut veni astăzi la reuniune, însă, iată, eu pot să menționez câteva aspecte cheie ale raportoarei din umbră, condimentându-le cu câteva din opiniile mele personale. Vă amintiți că am discutat uh, foarte prietenos cu Jean-Paul Gozes uh, înainte de a distribui acest uh, raport. E bine că toată lumea își amintește, e mm, în beneficiul memoriei colective al Comisiei Econ. Vreau să-l complimentez pe domnul Gozes, fiindcă a fost foarte înțelept în modul în care a abordat acest dosar și că a contribuit foarte mult la modul în care Comisia se poate regăsi acum în acest rezultat dacă vom reuși să rămânem colegiali până la capăt, uh, atât în ceea, și în ceea ce privește punctele deschise, atunci va fi foarte bine. Raportul e foarte important, mai ales după ce săptămâna trecută la plenară uh, plenul Parlamentului s-a exprimat critic la adresa atitudinii Consiliului. Consiliul are impresia că poate să trăiască fără metoda comunitară. Tocmai de aceea acest raport al colegului Gozes e un raport central în care instituția noastră stipulează modul în care își imaginează coordonarea pe politică economică. De aceea mulțumesc pentru o activitate, mulțumesc pentru uh, abordarea holistică ce ține cont de diferitele aspecte cheie. Aici e vorba despre analiza anuală de creștere uh, efectuată de un organ central care nu trebuie să fie pus într-un cont de umbră din cauza viziunii statelor membre. E vorba de un instrument comunitar, împreună depunem efortul de modernizare atât în Uniune cât și în statele membre pentru ca Europa să progreseze. Sigur că consolidarea fiscală e parte a acestui proces, dar trebuie să revizuim și sistemul de cheltuieli și venituri. Aici uh, e vizată coordonarea impozitelor coordonarea fiscală, așadar. Avem uh, obiectivele pentru Europa 2020, care mereu sunt uh, date uitării. Unde sunt eforturile pentru eficiența energetică, pentru educarea viitoarei generații? Pentru că aici avem niște factori foarte importanți uh, de modernizare a Europei. În ceea ce privește procedura Uh, comunitară, Parlamentul trebuie să-și poată spune cuvântul. Toate aceste lucruri apar în raport și e foarte bine. Există deocamdată puncte divergente în ceea ce privește reglementarea salarială și modul în care ar trebui să fie făcută aceasta în procesul de ajustare. Noi, cei de la SND, vrem două lucruri. Să... Uh, Uh, avem în vedere sindicatele și partenerii sociali și să ne gândim că nu putem să ieșim din criză și să rămânem moderni doar prin austeritate. Relația salarială reprezintă mult mai mult, reprezintă efectiv, eficiența economică, uh, combinarea muncii abordate într-un fel capitalist cu modernitatea și aici putem să avem o viziune foarte frumoasă de care să nu fie rușine Comisiei Econ. Mulțumesc încă o dată pentru cooperare și pentru atitudinea deschisă. Very much, Sylvie. Mulțumesc foarte mult, Silvi. Mulțumesc, Sharon. Îi mulțumesc foarte mult lui Jean-Paul pentru munca depusă și pentru cooperarea foarte bună. Nu știu dacă ar trebui să intrăm în detalii acum, sunt uh, doar două, trei alinate care sunt cam lungi și mă întrebam dacă nu ar trebui să vorbim despre ceea ce se face în negocierea acordului internațional în ceea ce privește cooperarea cu parlamentele naționale. Să spunem că tratatul are un protocol și nu e cazul să uh, creăm uh, ambiguități. Sunt lucruri mărunte. În rest, uh, cred că munca trebuie continuată. Aș vrea să spunem în document că apreciem eforturile făcute de comisie și că, bineînțeles, va avea loc din nou un dialog. Toate aceste subiecte sunt discutate din nou la Consiliu și trebuie să ne păstrăm o marjă de manevră pentru mai târziu. Mulțumesc! Uh. And Epping. Domnul Epping. Atunci când am uh, avut uh, schimbul de opinii cu privire la acest raport, am spus că procesul de amendare va distruge prima versiune a raportului care a fost atent redactată și Așa s-au și întâmplat uh, lucrurile într-o anumită măsură, deși uh, s-ar fi putut întâmpla și mai rău. Spiritul uh, textului nu a fost complet inversat. În raport există în continuare formulări care nu ne plac. Domnul Gozes și-a indicat susținerea pentru amendamente depuse de deputați și din perspectiva grupului ECR, unele sunt problematice. Referirea uh, la conceptul de serviciile de interes general sau armonizarea fiscală. Noi suntem pentru concurență în uh, domeniul fiscalității. De asemenea, uh, Parlamentul European are un rol consultativ în semestrul european. De asemenea, Cred că Parlamentul trebuie să rămână modest, pe cât de modestă este și doamna Gular, uh, să rămână modest în exigențele sale. Susținem deci amendamentele, însă nu toate amendamentele. Domnul Bulman s-a referit la abordarea de Gaulle eu însă aș vrea să vă spun că e nevoie de creștere economică și creșterea economică duce inevitabil la diferențe de venituri. E clar că vă deranjează diferențe de venituri, însă acestea sunt parte integrantă a unei economii în creștere. Ieri candidatul la președinția Franței, François Hollande, a făcut un uh, discurs pe stadion, cred, uh, în fața 10.000 de oameni și a spus că sufletul Franței este calitatea, însă fără creștere economică, cu protecționism, vom duce la uh, scăderea calității și toată lumea va fi săracă. Deci nu știu cum uh, se potrivesc aceste lucruri cu abordarea golistă. Și aș vrea să văd și cum uh, încheie François Hollande cu visul său francez. Domnul, uh, domnule Epping, domnul Bulman are dreptul la replică. Aș vrea să vă amintesc că nu vorbeam despre abordarea de gol, ci despre abordarea holistică și vă asigur că nu fac uh, o confuzie între cele două, știu care este diferența. Domnul uh, Lambert, mulțumesc. Aș vrea să-i uh, răspund domnului Epping. Sunt uh, inginer în matematică aplicată și îmi plac faptele și îmi plac cifrele, pentru că aceasta este pregătirea mea profesională. Am citit cartea lui Wilkinson și Pickett Această carte demonstrează că societățile care sunt cele mai egale din punctul de vedere al veniturilor, venitul total, sunt societățile care au performanțe mai bune, nu doar din punctul de vedere al creșterii economice, ci și din punct de vedere al speranței de viață, al alfabetizării, al absenței infracționalității și așa mai departe. Deci, uh, dacă credeți că se poate uh, crea creștere economică fără egalitate, vă înșelați. Există 15 sau 16 indicatori care arată acest lucru. Este o realitate dovedită științific. Deci, sigur că putem avea visuri politice și viziuni, însă încerc să vin cu perspectiva realității. Și eu unul uh, voi uh, promova inegalitatea atunci când uh, va fi un factor de creștere economică. Am spus în trecut că grupurile politice care sunt pro-construcție europeană, aceste grupuri, deci, trebuie să-și strângă rândurile și să se exprime cu o singură voce în ceea ce privește ceea ce trebuie făcut la nivelul guvernanței economice. Acest raport este un raport din proprie inițiativă, are o influență limitată, însă Jean-Paul Gozes a încercat să facă acest lucru în raportul lui și salut acest raport, arată că putem să uh, Uh, lucrăm împreună în următoarele etape. Summitul este extrem de important. Se pot combina aspectele de sustenabilitate bugetară cu uh, obiectivele investiționale și uh, legate de societate. Obiective care nu au fost uh, suficient uh, urmărite sau care au uh, au uh, avut o importanță mai mică decât obiectivele bugetare. Cele două abordări trebuie echilibrate și cred că cele două rapoarte ne vor permite să uh, înscriem aceste aspecte în mod mai solid în textele europene. Cred că vom putea ajunge la o majoritate europeană solidă. Avem o rezervă în privința raportului și anume legată de compromisul L. Știți că mecanismul de fixare a salariilor este un punct foarte important pentru noi, pentru că este o competență a statelor membre și știm că anumite persoane din comisie vor să-și acapareze acest uh, domeniu de competență. Cred că trebuie să fim atenți la această tendință. Și apoi știm foarte bine ce se înțelege prin uh, reformele structurale în materie de fixare a salariilor. Comisia Ocupare a redactat și ea un raport, să nu ne amestecăm în acest uh, domeniu și dacă ne amestecăm, ei bine, orice referire explicită la mecanismul de formare a salariilor ar trebui să fie scoasă din text. În rest, susțin hotărât acest uh, raport în spiritul uh, cooperării între grupurile care sunt pentru integrarea europeană. Cred că este un raport bun. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Șuntes nu este în sală. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc călduros vorbitorilor care au uh, apreciat acest raport. Cred că, într-adevăr, există o voință de cooperare și cred că vom continua să lucrăm la fel să lucrăm la fel la cele două dosare în privința cărora suntem raportori. În ceea ce privește termenul holistic, eu am urmărit uh, discursul în germană și am înțeles, însă dacă mi se spune că am o abordare golistă, ei bine, având în vedere partidul uh, în care sunt membru, nu este o insultă din potrivă. În ceea ce privește acest proiect de text, el va merge în sensul dorit de colegi. Competența va reveni Comisiei Ocupare pentru uh, subiectul care ține de această comisie și noi vom, uh, ne vom limita la competențele noastre generale. Vom uh, vota mâine și se va vota în plenară în februarie. Urmează schimbul de opinii cu președinta Consiliului ECOFIN, luăm o pauză pentru a organiza această întâlnire. Cred că uh, președinta Consiliului este pe drum. Um, Mulțumesc foarte mult. După cum știți, așa e obiceiul. Um, președinția nouă ECOFIN vine la comisia noastră pentru a discuta despre programul președinției și prioritățile acesteia în fața provocărilor e foarte bine să discutăm uh, cu Ecofin, să avem un dialog economic, după cum este prevăzut în pachetul cu șase măsuri legislative pentru guvernanța economică. Trebuie să vedem mai ales cum Consiliul va implementa noul cadru economic de guvernanță economică, atât în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice, cât și alte probleme. Să vedem cum vom pune în practică aceste lucruri. Ați primit deja un curriculum, curriculum vite al uh, Uh, doamnei ministru, știți și care sunt uh, prioritățile preștinției. Ați, fost, uh, ați primit un briefing în avans ca să știți ce să întrebați. Doamnă ministru, aveți cuvântul timp de 10 minute, după care noi vom veni cu întrebări. Președinta, doamna ministru, mulțumesc, doamnă președinte, Iată, începem cu un minut înainte. Din nou, această comisie e cu un pas înaintea noastră prin faptul că începem cu un minut mai repede această reuniune, arătăm că suntem pe drumul cel bun. Vreau să vă felicit pentru um, renoirea mandatului. Noi ne-am întâlnit și când am vizitat Parlamentul la Strasburg. Am avut ocazia să discut cu câțiva dintre dumneavoastră atunci și mi s-a părut că în activitatea noastră de pregătire a preștinției, întâlnirea cu dumneavoastră a fost foarte bună. Există lucruri unde încă avem divergențe, dar există și alte domenii unde cred eu e important să conlucrăm, mai ales uh, pe codecizie. Codecizia e o prioritate în agenda noastră. După cum mi-a promis președinta, voi uh, fi asaltată cu întrebări, care mai de care. Sper să pot să și răspund. Și acum aș dori să vă prezint programul nostru. Care sunt uh, prioritățile noastre? În primul rând, vrem să implementăm uh, reforma pentru guvernanță economică. E important să arătăm că Uniunea Europeană nu e doar un mecanism decizional, ci e un mecanism de implementare a regulilor, reguli care vor schimba maniera în care funcționează acum lucrurile. Așa că noi lucrăm pe, cel, pe acel pachet cu șase măsuri legislative în care, pachetul a fost, în care Parlamentul a fost implicat și, um, și pe celelalte dosare. În al doilea rând, vrem să avem uh, o reglementare financiară consolidată și aici apar o serie de portofolii foarte importante pe masa de lucru. În al treilea rând, dorim să ne consolidăm cooperarea în ceea ce privește problemele de impozitare. O să intru în detalii mai târziu. Și în al patrulea rând, dorim să avem o poziție comunitară coerentă la grupul celor 20. Vrem ca G20 să fie o reuniune la care participăm mereu bine pregătiți să simțim că suntem parte a mandatului cu care mergem acolo și să ne asumăm poziția pe care o vom reprezenta la G20. Deciziile uh, luate pe 9 decembrie vor fi niște decizii um, cronofage. Avem uh, pactul fiscal care trebuie implementat și astăzi vrem să mergem mai departe Sperăm să, ca pe 30 ianuarie, la următorul summit, să venim cu propuneri concrete pentru statele membre. Vrem să îmbunătățim disciplina fiscală, astfel încât să avem la final stabilitate economică și durabilitate fiscală. Vrem să sprijinim creșterea și ocuparea forței de muncă. Avem un mecanism, un mecanism pe care toată lumea speră să-l implementeze, un mecanism care să uh, asigure, să garanteze o încredere mai mare în economiile europene. Și dacă avem încredere mai mare, atunci mai oamenii vor uh, investi altfel, uh, ca răspuns la piață, ca răspuns la ceea ce vor consumatorii și întreprinderile, mediul de afaceri. Pe ordinea de zi de mâine am, uh, avem drept prioritate și chestiunea creșterii economice. Noi credem că consolidarea fiscală nu e suficientă. Avem nevoie de ea, dar trebuie să vedem și cum putem să consolidăm, să ne consolidăm din punct de vedere fiscal într-o manieră înțeleaptă, astfel încât să, să stimulăm și creșterea. Având această dublă abordare, vom spori și încrederea. Când vom cheltui, vom cheltui înțelept și când vom reduce, vom reduce doar acolo unde e nevoie. O parte integrală a unei mai bune coordonări fiscale e dată de negocierile pe cele două propuneri legislative venite de la Comisie. În uh, jargonul european avem uh, tup, acel tupac, pachetul cu două măsuri. Vrem să avem uh, prevederi comune pentru planurile bugetare și o mai bună supraveghere bugetară în ceea ce privește stabilitatea financiară la nivel național. Pentru asta vom uh, coopera pe cele două măsuri legislative cu Parlamentul European. Vrem să avem o abordare generală la ECOFIN în februarie, pentru ca mai apoi să venim la masa negocierilor cu Parlamentul. Pentru peștiinția daneză e important ca cooperarea economică să se, uh, să se axeze pe cadrul de guvernanță economică. În, și asta în două etape. O prima etapă începe cu analiza anuală de creștere. Urmează apoi un proces de follow-up pentru summitul european. Mâine vom avea o primă discuție, după care vom relua discuțiile în februarie. Dacă ați analizat programul nostru, ați văzut că chiar înainte de reuniunea din martie vom veni la Parlamentul European pentru a vă asculta și prelua comentariile. Eu cred că astfel vom putea avea un mai bun cadru de discuție și un mai bun proces de follow-up. Avem nevoie de dezbatere cu dumneavoastră înainte de a merge la Consiliu și să luăm o decizie. O a doua prioritate în domeniul reglementării financiare e faptul că am fost foarte dornici să avem pe ordinea de zi ceea ce am învățat până acum din criză și să implementăm aceste învățăminte. În ceea ce privește reglementarea financiară, rolul Parlamentului e foarte important și acordăm o atenție specială cerințelor de capital în sectorul bancar, reglementarea activității agențiilor de rating și pe, în acest domeniu vrem să avem un acord la Consiliu, un acord în care să un acord cu Parlamentul și sperăm să avem și o propunere în ceea ce privește soluționarea crizei în sectorul uh, gestionării financiare. Majoritatea știe acum că, la ora actuală, conlucrăm îndeaproape cu dumneavoastră pentru a finaliza trialogul în ceea ce privește reglementarea EMIR pentru infrastructura pieței. EMIR e deja un termen bine cunoscut aici. Sperăm de asemenea să închidem trialogul și în ceea ce privește schema garanțiilor uh, uh depozitelor. Cu toții ne dorim să avem un acord final. Nu în ultimul rând, vrem să progresăm și în ceea ce privește alte inițiative de reglementare, inclusiv Uh, în ceea ce privește mm, directiva MIFID și directiva în ceea ce privește abuzul pe piață. Acestea fiind spuse, și chestiunile uh, de impozitare sunt uh, la loc de cinste pe agenda noastră. Voi menționa în special faptul că impozitarea energiei și directiva aferentă acestui subiect joacă un rol important în atingerea obiectivelor noastre ambițioase pe climă. Știm că se dezbat acum toate aceste subiecte. Noi vom încerca să mergem puțin mai departe și în acest sens aștept comentariile și uh, opiniile dumneavoastră astăzi. De asemenea, vom uh, duce mai departe și propunerea Comisiei în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare. Vrem să negociem pe mai departe acest dosar și să rămânem informați. Pe lângă toate acestea, avem propunerea Comisiei în ceea ce privește CCCTB, baza comună consolidată de impozitare. Vrem să reducem costurile pentru companiile care acționează pe piața internă Vrem ca aceste întreprinderi să aibă un singur sistem de referință. După ce vom fi finalizat toate acestea, mai sperăm să uh, formulăm, uh, să dăm curs priorităților în ceea ce privește reprezentarea Uniunii Europene pe plan global. O prioritate daneză este să avem coerență la nivelul reprezentării Uniunii Europene în comunitatea internațională, vrem să avem o voce pentru Europa, iar uh, vrem ca vocea celor care nu sunt membri direcției G20 și sunt membri UE să fie auzită. Există sentimentul general că un, Uniunea celor 27 uh, merge, funcționează și trebuie să transmitem mai departe acest mesaj în lume. Trebuie să arătăm care este identitatea europeană și despre ce Uniune discutăm, mai ales în contextul uh, pactului fiscal consolidat. Avem și Clubul celor 27 și în acest sens e important să avem o vizibilitate a celor 27. Pentru asta e necesar să conlucrăm strâns cu Parlamentul. Trebuie să asigurăm o identitate europeană pentru noi toți. Aștept cu nerăbdare provocările pe parcursul preștinției și aștept cu nerăbdare um, activitatea Comisiei Econ pentru că președinta a uh, făcut o prezentare foarte interesantă a activității Comisiei. Da, foarte bine, spune președinta. Dau mai întâi cuvântul coordonatorilor și apoi celorlalți. Pe lângă coordonatori am următorii vorbitori. Astrid Lulling, domnul Stolojan și ceilalți. Wolf Klintz. Uh, Feo, anybody else? Mai sunt și alți doritori? Annie, you're already on there. Annie erai deja pe listă. Foarte bine. Mai întâi Jean-Paul Cozes. Merci, madame la... Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă ministru. Dați-mi voie, în primul rând, să vă urez bun venit și un an 2012 bun și un prim semestru bun Însă, având în vedere meniul pe care ni l-ați prezentat, nu cred că o să vă plictisiți. În orice caz, ne bucurăm că președinția daneză dă dovadă de voință pentru a face să progreseze dosarele cruciale pentru Europa. Aș vrea să nu vă pun uh, o întrebare, aș vrea să vă dau o informație în ceea ce privește pachetul de două măsuri. Împreună cu doamna Ferrera, care nu e în sală acum, sunt uh, raportor pentru unul dintre texte și aș vrea să vă spun cum va lucra Parlamentul, cum voi încerca eu să lucrez. Vom încerca să facem lucruri concrete, care să fie acceptabile pentru cele trei părți, Comisie, Parlament și Consiliu. Cred că nu trebuie să izolăm Consiliul, Poate că uh, vă surprinde poziția pe care o am. Al doilea lucru, în aceste dosare trebuie să integrăm un maxim de elemente care se află în acordul internațional, elemente care fac ca peisajul juridic european să fie mai complex. Credem că putem integra cu ușurință o parte din elementele din tratat în cele două texte de drept european clasice care sunt propuse de comisie și cred că acest lucru va simplifica lucrurile. În ceea ce privește regula de aur, această chestiune își are locul în tratatul internațional și nu, voi, uh, nu o voi aborda în cele două texte. Vă propun de asemenea ca acele țări din zona euro care înregistrează dificultăți foarte grave să beneficieze de un regim juridic special care să semene cu ceea ce există în dreptul național în ceea ce privește întreprinderile în dificultate. Capitolul 11 din Statele Unite este un element novator, însă având în vedere dificultățile de negociere în absența unui cadru juridic, dificultățile acestea ne uh, incită să venim cu idei noi. Sperăm că vom uh, lucra cu președinția în mod uh, eficace și pragmatic. Doamna ministru ar vrea să strângă mai multe întrebări. Udo. Mulțumesc foarte mult, Sharon. Doamna președinta Consiliului, Vă urez bun venit și din partea socialiștilor și democraților. Uh, mult succes! E întotdeauna o idee bună să rezolvi problemele pe care nu le poți evita. Am uh, reținut un lucru, o paradigmă care ar putea fi utilă în următoarele șase luni și resintetizez în cuvintele mele să cheltuim mai înțelept și să reducem cu mai multă prudență. Cred că este o sinteză corectă a acțiunilor pe care vreți să le întreprindeți. Și cred că este un slogan uh, util. Îmi puteți spune care sunt elementele din pactul bugetar care ne permit să fim la înălțimea acestei devize și ne puteți spune care sunt uh, alineatele pe care le-am putea folosi pentru a face ca ceea ce a spus dumneavoastră să fie operațional. Și oare analiza de creștere anuală nu ar trebui să fie elementul central Există o concurență metodologică. Este o luptă între aranjamentele între statele membre și metoda comunitară care implică parlamentele naționale și Parlamentul European. Oare nu ar trebui să um, a, apelăm la o structură multiguvernamentală pentru a rezolva problemele care prezintă divergențe într-un mod uh, adecvat? Și ce vom face dacă vom intra și mai adânc în stagnare și recesiune? Nu uh, ar trebui încă o dată să folosim în acest caz analiza anuală a creșterii ca un instrument central? Doamna ministru va răspunde la aceste întrebări. Am uh, preluat uh, um, mai multe întrebări. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Eficace și pragmatic sunt două cuvinte foarte importante, pentru că nu e nicio îndoială că există mai multe mecanisme de cooperare. Avem reforma pactului uh, de uh, uh, stabilitate, pachetul de șase măsuri, pactul bugetar și acum avem și acest proces interguvernamental care um, aduce anumite chestiuni înapoi acasă. E vorba despre regula de aur, care implică parlamentele naționale. Cred că trebuie să ne ajutăm unii pe alții pentru a ne, pentru a ne asigura că nu există contradicții și că nu se încalcă tratatul. Proiectul de pact bugetar a făcut uh, progrese în măsura în care putea să o facă, având în vedere uh, faptul că este un text interguvernamental. Mi-a plăcut felul în care ați sintetizat discursul uh, Uh, meu, uh, cheltuieli înțelepte și reduceri uh, prudente. Atunci când ne gândim la bugetul european și ne gândim în perspectiva anilor ce vin, ne dăm seama că cercetarea și dezvoltarea sunt un motor de creștere economică foarte important. Trebuie să fie o prioritate. Nu cred că trebuie să alegem între analiza anuală a creșterii și pactul bugetar. Trebuie să vedem cum le putem combina. Mâine, Ecofinul vor discuta pentru a propune măsuri de consolidare înțeleaptă. Ce s-a făcut în țările membre pentru a se consolida și pentru a se crea încredere? Trebuie să asigurăm un viitor cu creștere economică și creare de lucruri de muncă. Și sunt sigură că diferitele țări vor veni cu dife- idei diferite, pentru că prioritățile sunt diferite, însă există două priorități comune, consolidarea, pentru ca economia europeană să fie mai stabilă, și promovarea creșterii economice și a ocupării, pentru că prognozele sunt extrem de sumbre ne așteaptă o creștere economică foarte slabă și acest uh, fapt ar trebui să stimuleze dezbaterea. Să vedem cum putem asigura o creștere economică pe termen scurt și nu doar pe termen mediu și lung. Lista se lungește. Sylvie. Mulțumesc, doamnă președintă, bună ziua, doamnă ministru, vă mulțumesc pentru prezență și mult succes. Aș vrea să spun câteva lucruri. În primul rând, în acordul internațional se preia o parte din pachetul de șase măsuri. Am fost unul dintre raportori, înțeleg argumentul juridic. Se spune că părțile care nu sunt incluse nu sunt slăbite Există două inovații în acest pachet care sunt importante pentru Parlament și aș vrea ca președinția să transmită mesajul că faptul că se redactează un tratat uh, cu 26 de țări nu trebuie să slăbească aceste aspecte. Este vorba despre controlarea dezechilibrelor macroeconomice în integralitatea lor, deficitele, surplusurile, să facem economie, să nu facem morală, să analizăm dezechilibrele macroeconomice, și al doilea lucru este dialogul economic. Atunci când există mai multă automaticitate, trebuie să fie și mai multă dezbatere, pentru că dacă nu, automaticitatea va fi victoria tehnocraților care apasă pe un buton și iau decizii care nu pot fi discutate este o cerere pe care vă o adresez dacă doriți. Consiliul trebuie să fie conștient că este mai bine să se pornească de la ceea ce a făcut deja Consiliul împreună cu Parlamentul și să nu se întoarcă la o concepție primitivă a disciplinei. Ne-am bătut pentru disciplină, însă nu este un motiv pentru a uh, pierde anumite lucruri obținute deja. Apoi, uh, Țara dumneavoastră este întotdeauna dată drept exemplu și este bine că dețineți uh, președinția. Este citată pentru ocupare, pentru flexisecuritate, pentru um, măsurile de sprijin a populației. Am, aș vrea să știu ce veți face pentru ca modelul danez să nu fie doar dat uh, drept exemplu, ci să vină cu soluții pentru cetățenii care trebuie să uh, regăsească drumul spre piața muncii. Vă mulțumesc. Avem foarte multe întrebări. Trebuie să preluăm uh, câte două, trei odată. Voi lua încă una de la grupul ECR. Er. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc că ați venit. Știu că am discutat despre legislația cu privire la infrastructura de piață, legislație care așteaptă și particip la trialogul cu privire la EMIR. Trebuia să aibă loc o sesiune în această dimineață și cred că trebuie să finalizăm aceste discuții, mai ales că MIFID, uh, MAD sunt foarte importante. Sunt foarte importante pentru uh, EMIR. Mi se pare că statele membre au tendința să-și schimbe uh, opinia și sunt inconsecvente. Mi-e teamă că se fac uh, observații în ceea ce privește um, puterea anumitor instituții. Nu statul meu, membru, uh, ridică probleme în ceea ce privește rolul ESA. Eu, unul, uh, eu una nu uh, am nimic împotrivă, însă cum se pot uh, rezolva aceste întrebări? Dumneavoastră sunteți cea care coordonează aceste dosare și dacă nu ajungem la un consens în privința EMIR, care este un dosar mic, cum vom ajunge la un consens în privința altor dosare? Well, I... Uh, Mulțumesc și eu. Spune doamna ministru, e dificil să facem o analiză, dar acum lucrurile se întâmplă. Avem six-pack-ul uh, legislativ, avem semestrul european și acum avem pactul fiscal consolidat. And from my seat... Iată care este situația. Eu trebuie să privesc uh, imaginea de ansamblu și să-mi spun uh, că așa stau lucrurile. Este foarte important să ne asigurăm că întotdeauna există discuții politice în uh, concomitent cu discuțiile despre schimbările tratatului și hotărârile pe care dorim să le luăm, fiindcă altfel vom uh, purta un dialog al surzilor. Vă dau un exemplu de la noi din țară. La nivel bugetar am încercat consolidarea bugetară, dar uh, mergând mână-mână cu investițiile, fiindcă este foarte important să existe o tranziție lină la nivel economic și trebuie să ne asigurăm că se fac investiții în infrastructură, dat fiind că este vorba de locuri de muncă pentru cei care construiesc, vopsesc și așa mai departe și uh, locuri pentru, pe vi- pentru generația viitoare, școlarizarea mai bună și așa mai departe. Bineînțeles, nu am rezolvat toate problemele lumii, dar uh, Iată, aceasta este contribuția noastră noi încercăm să arătăm că putem să avem priorități care să meargă mână în mână cu măsurile de consolidare, de reformă, în domenii concrete, cum este, pres, de pildă, învățământul, cercetarea, inovarea verde și așa mai departe. Sunt într totul de acord că ar trebui să se ajungă la o concluzie în ceea ce privește EMIR, Este vorba despre reglementarea piețelor. Am putea să ajungem la o soluție de compromis, care poate nu va fi roz, ci va avea și unele zone gri, însă trebuie să ajungem la o soluție de compromis, fiindcă a venit momentul acum uh, și privind lucrurile într-o perspectivă mai largă, trebuie să arătăm foarte clar acum că statele membre se pot întâlni și pot ajunge la un compromis. Dau dovadă de voință în acest sens, cu, pe marginea acestei propuneri, care uh, și care în același timp ar fi un semnal foarte bun pentru piețe și pentru cetățenii noștri, faptul că ne înțelegem și luăm o hotărâre cu privire la Emir. Mulțumesc, Sven are cuvântul. În primul rând, doresc să vă urez bun venit din partea grupului Verzilor. La această comisie am avut deja ocazia să ne întâlnim uh, bilateral. Vă mulțumesc foarte mult pentru această vizită. Uh, și vă urez mult succes. Aveți domeniul poate cel mai dificil. Vă urez mult curaj și mult succes. Am două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând este vorba despre propunerea recentă a ministrilor de finanțe a Franței și Germaniei de a slăbi legislația cu privire la pachetul de salvare 3, dumneavoastră uh, ați spus pe bună dreptate că se propune prelungirea publicării uh, raportului uh, de pârghie. Credem că acest pachet 3 ar trebui să fie aplicat imediat, nu trebuie să mai fie amânat. Iar unele state membre, cum ar fi Marea Britanie, doresc o aplicare mai strictă. Dumneavoastră, ce părere aveți? Veți cere o aplicare mai strictă a pachetului de salvare 3 și veți permite statelor membre să depășească acest pachet la nivelul standardelor minime? Și a doua întrebare. Salutăm, bineînțeles, uh, chestiunile legate de, de impozitare și faptul că se dorește registrarea de progres în acest sens. Ne bucurăm că ați transformat acest subiect într-o prioritate. Lucrurile nu stăteau așa până acum, dar uh, taxa pe tranzacțiile financiare nu se regăsește în propunerea dumneavoastră. Aș dori să știu dacă veți cere aplic- și aplicarea acesteia și dacă veți ajunge la un consens la Consiliu. cum uh, am putea depăși, depăși blocajul din, ca, din cadrul consensului la ora actuală, care ar fi căile de urmat pe care ați alege dumneavoastră și în cele din urmă un comentariu în ceea ce privește Emir. <coughs> Problema nu este că cineva dorește o situație roz, chiar dacă nouă ne plac situațiile roz, nouă verzilor, dar uh, am, uh, că, am căzut de acord asupra unor măsuri, cum ar fi medierea obligatorie, iar acum acestea sunt slăbite, fiindcă unele state membre nu doresc ca agențiile de supraveghere europene să se bucure de atâtea competențe uh, acum când vine uh, etapa aplicării la nivelul legislativ ne-am bucura dacă dumneavoastră ați eh, solicita ca competențele asupra cărora am căzut la un acord eh, deja să fie respectate. De la GUE nu este nimeni. Astrid, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru. Dumneavoastră ați vorbit despre despre impozitarea energiei. Ați spus că această propunere va juca un rol hotărător în ceea ce privește provocările pe care le reprezintă schimbările climatice. Această propunere de directivă în ceea ce privește cu privire la impozitarea energiei de care mă ocup eu ca raportor la această comisie nu a progresat prea mult la Consiliu, din câte știu eu. Și multe state membre au ridicat rezerve considerabile de principiu. Avem uh, și aici, în Parlamentul European, colegi uh, socialiști care au înaintat amendamente pentru a respinge din start această propunere a Comisiei. Eu aș dori să știu dacă președinția daneză intenționează să înregistreze progrese uh, serioase în ceea ce privește acest uh, dosar, contrar uh, acțiunilor președinției anterioare. Dacă da, dacă considerați că puteți înregistra progres, aș dori să vă întreb cum veți face acest lucru, cum veți reuși să depășiți rezistența puternică manifestată. Eu uh, nu știu cum am putea obține aici o majoritate, nu în ceea ce privește propunerea comisiei, ci în ceea ce privește propunerea mea. <clears throat> Bineînțeles, dar nici, <coughs> nici pentru propunerea comisiei nu avem o majoritate. V-ați putea gândi la un compromis, fiindcă trebuie să ne dăm seama care sunt uh, consecințele de ordin inflaționist ale propunerii comisiei. Și anume faptul că dacă uh, acceptăm principiul proporționalității așa cum este propus el, eu sunt uh, gata să creștem ratele minime, dar poate nu am putea să renunțăm la acest principiu al proporționalității, fiindcă va influența foarte mult prețurile, mai ales la motorină. Știți foarte bine care este poziția industriei auto. Spuneți că rolul este important, dar aveți propuneri în acest sens care ar putea să se bucure de acordul Consiliului și astfel am putea da dovadă de unitate și eu aș putea să conving Parlamentul. Noi nu ne dăm decât avizul pe marginea acestui subiect și ați putea poate să vă descurcați și fără avizul nostru, dar avizul nostru al Parlamentului ar putea să joace un rol constructiv pe marginea acestui dosar, fiindcă am putea pur și simplu să spunem că acceptăm amendamentele domnului Goebbels și domnului Langen. Yes, uh, on, on the last uh, uh, on energy. În ceea ce privește impozitarea domeniului energetic, vreau să vă spun că mă bucură voința puternică de a ajunge la un compromis. <clears throat> Poate că mă îmbăt cu apă rece în general, dar în acest caz nu este așa. Nu cred că putem <clears throat> obține acordul Consiliului fără unele concesii. Acum uh, tatonăm terenul și încercăm să vedem unde se poate ajunge la un compromis. Așa cum ați spus și dumneavoastră, acest subiect nu este lipsit de controvenții. Se pot spune multe, nu numai în ceea ce privește obiectivele climatice, dar și în ceea ce privește competitivitatea, concurența echitabilă la nivelul țărilor, dar uh, Aștept cu nerăbdare să facem pași înainte, fiindcă așa vom ajunge nu numai la majoritate, ci la unanimitate de care avem nevoie, dat fiindcă este vorba despre o propunere fiscală, deci aștept cu nerăbdare să conlucrăm pe marginea acestui subiect. Apoi, în ceea ce privește cerințele de capital. Nu cunosc în amănunt propunerea franco-germană. Din câte am înțeles eu din propunerea comisiei, aceasta este echilibrată. Există păreri diferite în ceea ce privește fermitatea și strictețea acesteia, dar uh, cred că trebuie să lucrăm împreună îndeaproape aici. Discutăm acest subiect uh, de mult timp, de modul în care putem pune în aplicare uh, Basel 3 în context european. Aș pune de răbdare, deci, să aprofundăm această propunere. Mai apoi vom putea vedea cum vom putea ajunge la un compromis pentru a merge mai departe. Dar, până la urmă, punctul de plecare este acela că propunerea comisiei este una echilibrată și mai departe vom vedea ce facem. Am vorbit despre taxa, despre impozitul pe tranzacții financiare. Am spus că ne vom ocupa de această propunere și de altele, care are o încărcătură politică, bineînțeles, iar dacă țările membre vor dori acest lucru, vom putea să-i dăm o prioritate mai mare pe ordinea de zi, dar nu cred că accelerarea acestei proceduri va schimba pozițiile anumitor țări, dar vom vedea. Poate se vor vehicula noi idei, dar uh, deocamdată sarcinile președinției uh, sunt acelea de a se asigura că propunerea care se discută este uh, bine analizată pentru a putea avea o discuție informată asupra acestea. Uh, iau notă de ce s-ați spus despre Emir. Noi discutăm acest subiect la ora actuală pentru a vedea dacă putem uh, finaliza lucrurile cât mai repede. Deci vă mulțumesc pentru aceste informații. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, degeaba ridicați mâna să vă înscrieți la cuvânt, fiindcă am închis deja lista, vă citesc acum. Arlene, Ola Schmidt, Roberto Galtieri, Wolf Klintz, Diogo Fio, uh, Ivo Strejek, Ole Ludvigson and Elisa Ferreira, and then there is a member here from another committee. Și mai avem un membru de la o altă comisie. Dacă avem timp, vă vom da cuvântul, dar s-ar putea să nu avem timp suficient. Teodor. Very much and... Mulțumesc foarte mult. Doamnă ministru, vă urez o președinție încununată de succes. Aș dori să ridic o chestiune spre atenția dumneavoastră. Am primit un raport de la Comisia Europeană cu privire la programul uh, fiscal pentru 2014-2020, Comisia Europeană a întocmit programul fiscal care are ca scop sprijinirea administrațiilor fiscale în țările membre, formare, cooperare și așa mai departe, dar și un program ce vizează administrația vamală care oferă sprijin acesteia. Suntem la curent cu faptul că în Consiliu câteva state membre doresc să separe aceste programe fiscale, așa cum se, cum uh, se întâmpla până acum, deci să separe aceste două domenii. Propunerea a fost uh, trimisă de Uh, îmbinarea acestor două programe într-unul singur. Vă întreb, <clears throat> vă rog să vă aplicați asupra acestui subiect și să încercăm să ajungem la o decizie a Consiliului pe marginea sa cât mai curând cu putință. Mulțumesc, Ani. Mulțumesc, Sharon. Mulțumesc, doamnă ministru. Aici sunt. Vă mulțumesc pentru prezentarea introductivă și vă urez toate cele bune pe parcursul acestei președinții. Ca raportor cu privire la propunerea Comisiei în ceea ce privește impozitul pe tranzacții financiare, o să insist asupra acestui subiect și o să revin la întrebarea lui Sven. Nu mă refer neapărat aici la poziția președinției, cât la poziția Danemarcei se pare că Danemarca, alături de alte trei state membre, Marea Britanie, Suedia și Republica Cehă, se opun uh, cu tărie propunerii Comisiei în acest sens. Întrebarea mea este următoarea. <clears throat> Este vorba de o obiecție de principiu a unei, cu privire la introducerea unui astfel de impozit la nivel european sau aveți obiecții mai uh, uh amănunțite cu privire la structura și alte elemente ale acestei ale acestui impozit în forma în care a fost propus de comisie, propus de comisie. Această propunere merge mână în mână cu agenda dumneavoastră socială, care reprezintă una dintre principalele priorități ale președinției daneze. Dat fiind că dumneavoastră ați uh, subliniat un fapt pe care uh, l-a subliniat și uh, premierul danez la Strasburg, și anume că este nevoie de o mai de o distribuție a a reducerii costurilor uh, mai echilibrată la nivel social. Toate acestea sunt elemente pozitive ale impozitului pe taxe, pe tranzacții financiare. Iar în cele din urmă, aș dori să vă întreb dacă o țară care manifestă obiecții atât de puternice ar putea ea să creeze terenul comun necesar acestei propuneri? Vă mulțumesc! Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult uh, că ne-ați adus în atenție această chestiune cu privire la um, Uh, administrația fiscală și cea vamală. Nu cunoșteam acest aspect, dar am luat notă de el și mă voi apleca asupra lui. În al doilea rând, bineînțeles, mă bucură atenția, dar părerile sunt mult mai nuanțate în ceea ce privește acest impozit. Nu este vorba doar de patru țări care adoptă o poziție și restul care adoptă o altă poziție. Dat fiind că există un evantai al părerilor la nivelul ecofinului, unii sunt uh, foarte mult pentru, alții împotrivă și există nuanțe între aceste două extreme. E, asta înseamnă că trebuie să facem ceea ce am făcut întotdeauna, avem nevoie de o evaluare tehnică și într-o direcție și în cealaltă și, avem, și asta pentru ca discuțiile politice să aibă loc pe această bază. După mine, această sarcină este de la sine înțeleasă pentru președinția, indiferent care este poziția, părerea țării care deține președinția. Din potrivă, cred că Iată, acum încercăm să răspundem acestei provocări în calitate de președinție. Trebuie să ne asigurăm că părerile tuturor sunt ascultate, trebuie să ne asigurăm că avem discuții pe o bază informată. Deci trebuie să cunoaștem toate consideranțele tehnice pentru a ști ce se va întâmpla, ce, se va, ce, se, ce, se, ce s-ar întâmpla, care ar fi estimările, fiindcă până la urmă este vorba numai despre niște uh, estimări. Mulțumesc. Mai departe, Oli. Îmi cer scuze că, doamnă ministru, că vorbesc în continuare despre acest impozit pe tranzacțiile financiare, dar cred că vă va fi de ajutor acest domeniu, într-adevăr. Se pare că dumneavoastră credeți în acest principiu, fiindcă aveți uh, această taxă în uh, Danemarca, 0,6 pentru uh, motorină, 0,5 transporturi, deci acest dosar este unul politic, într-adevăr, dar dumneavoastră aveți răspunderea de a propune niște idei, de a da dovadă de creativitate și de a lua acțiuni față de această campanie foarte populară. Deci, haideți să faceți mai mult, vă rog frumos, decât o evaluare tehnică. Noi stăm alături de dumneavoastră în Parlamentul European, dar fiindcă dumneavoastră în principiu fiind spus, aveți un impozit pe tranzacțiile financiare în Danemarca și cred că putem transpune acest lucru și la nivelul Uniunii Europene. CV-ul dumneavoastră este foarte impresionant. Ați fost membru al Comitetului Executiv la UNICEF și cunoașteți foarte bine uh, criza alimentară din Africa Vreau să vă întreb ce veți face dumneavoastră prin intermediul directivei eh, MIFID eh, și a regulamentului MAD pentru a reglementa specula cu alimente, dat fiind impactul eh, pe care îl are specula cu alimente asupra acestor crize din țările în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Ola. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc suedeză, dacă îmi permiteți, fiindcă uh, Suedeza și daneza sunt uh, două, ță, două limbi scandinave. Vă mulțumim că vă aflați alături de noi, doamnă ministru. În calitate de liberal suedez, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult să vă avem alături de noi. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. În primul rând, avem așa numitul uh, pact fiscal în Suedia și Danemarca este gata să se alăture. De ce? Noi, în Suedia, discutăm același dosar și uh, în Parlament nu avem o majoritate în acest sens pentru adoptarea acestui pact uh, fiscal. Dar de ce? De ce v-ați alăturat? De ce ați îmbrățișat acest pact fiscal? Mai apoi, ce se va întâmpla cu țările care nu fac parte din zona euro? Vor putea participa, vor avea o opțiune opt-in de participare. Este foarte important, fiindcă chiar dacă nu sunt membre ale zonei euro, trebuie să poată participa la acest pact de stabilitate bugetară și la reuniuni. Eu uh, sunt, uh, um, m-am implicat la directiva, uh, directiva CSD care nu este simplă deloc. Directiva daneză este gata să se ocupe de acest domeniu? Ne-ați spus că trebuie să se discute despre garanții. Dar această directivă CSD este foarte importantă, fiindcă este vorba despre repartizarea creditelor la IMM-uri. Deci este, iată, foarte importantă. Iar apoi, Ați spus în prezentarea dumneavoastră introductivă că erați gata să discutați, să puneți pe ordinea de zi impozitul cu privire la tranzacțiile financiare. Dar ă, ce veți face? Veți face poate o bază comună de impozitare pentru întreprinderi? Vă mulțumesc! Mulțumesc! În primul rând, aș dori să vă spun că e foarte bine că avem o dezbatere deschisă privind impozitarea sectorului financiar. Fiindcă tranzacțiile financiare ar putea să fie orice. Orice ar putea să poarte eticheta unei tranzacții financiare. Iar dezbaterea noastră ar putea să fie lipsită de precizie. Așa cum ați spus dumneavoastră, uh, noi a, impozităm sectorul financiar în Danemarca, fiindcă după noi nu are rost să transformăm acest aspect într-unul ideologic. Poate că ar fi bine să avem o dezbatere neideologică în ceea ce privește impozitarea sectorului financiar. <clears throat> Fiindcă propunerile de directivă de care v-am vorbit s-ar putea să ne ajute foarte mult în ceea ce privește împiedicarea unei noi crize financiare cu efecte devastatoare ca cele din 2008. Propunerea Comisiei în acest domeniu nu ar trebui eh, să distragă atenția de la EMIR, eh, cerințe de capital, MIFID și așa mai departe și acțiunile noastre în acest sens fiindcă trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că există reguli în acest domeniu, iar acest lucru este foarte important. Trebuie să fie punctul nostru de plecare, fiindcă altfel s-ar putea să pierdem esențialul din vedere. Și dacă analizăm situația de la o țară la altă, vom vedea că sectorul financiar este impozitat în diferite feluri. Și un lucru este important pe viitor, anume reglementarea legislații la nivel uniform pentru a putea preîntâmpina noi crize. Cred că suntem cu toții de acord asupra acestui lucru, mai degrabă decât uh, discutarea și, uh, și trebuie să discutăm productiv acest uh, subiect al impozitării sectorului financiar. În ceea ce privește CCTB, baza de impozitare comună consolidată. Îmi plac foarte mult aceste denumiri. Sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, este foarte importantă. Și în egală măsură, lucrurile nu sunt lesne deloc, dat fiind că țările funcționează diferit, uh, baza fiscală introduce impozite diferite, ceea ce îngreunează discuțiile. Dar noi vom încerca să mergem mai departe, să înregistrăm progres și să ajungem până la urmă la un consens. Vom conlucra întreaproape cu dumneavoastră. A, a, directiva privind, propunerea privind compensațiile cu privire la investiții, a, acest CSD, e vorba de o propunere care e foarte binevenită, care are ca scop garantarea unei situații stabile. Trebuie să evităm uh, situații în care s-ar pierde controlul. Această propunere este una solidă și încercăm să înregistrăm progres pe marginea ei. În ceea ce privește întrebarea adresată de ce îmbrățișează Danemarca pactul fiscal, nu pot să vă răspund, fiindcă nu este rolul meu. După cum știți, este vorba despre un proces interguvernamental care este în desfășurare la ora actuală. Într-adevăr, nu avem încă documentul final, deci acum ne întemeiem discuțiile pe proiectul de înaintat până acum, dar este foarte important ca opțiunea de opt-out la nivelul monedei euro să fie respectată, fiindcă orice părere aș avea eu, Danemarca beneficiază de acest opt-out care trebuie să fie respectat. În al doilea rând, trebuie să ne putem permite să facem acest lucru, fiindcă nu ne putem modifica Constituția. Dacă se face la nivel constituțional, noi nu putem să participăm și, în al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că obiectivele economice sunt calculate în mod stabil pentru a avea o politică economică stabilă. Dar Într-adevăr, nu vă răspund întrebării dumneavoastră de ce suntem pentru. E vorba doar de niște condiții necesare care trebuie întrunite pentru a putea să participăm și noi. Dar ce pot să vă spun este că pe 9 decembrie s-au schimbat regulile jocului, iar acum nu mai avem aceleași reguli pe care le cunoaștem de la uh, semestrul european, pachetul celor șase măsuri și uh, pactul de creștere și stabilitate. Uh, noi uh, încercăm să facem același lucru în Danemarca, fiindcă considerăm că este o idee bună și la nivelul legislației noastre este o idee bună să ne respectăm angajamentele din aceste uh, pacte și înțelegeri. Mulțumesc că uh, nu mi-ați uh, răspuns la întrebarea privind MIFID, uh, uh specula cu alimente. Îmi cer scuze, este foarte greu um, ca președinția să facă o propunere care să rezolve toate aceste lucruri. Fiindcă dumneavoastră știți la fel de bine ca mine că această chestiune este una complexă. Sper că unele schimbări în ceea ce privește comerțul cu derivative vor îndrepta lucrurile pe calea cea bună. Dar dacă aveți unele idei în acest sens, sunt gata să discutăm, fiindcă indiferent de abordarea politică, este vorba de un subiect important pentru stab- la nivelul stabilității și la nivelul celor implicați, bineînțeles. Mulțumesc. Roberto, and then... Roberto și apoi Wolf Klintz. Mulțumesc, doamnă ministru. Vreau să abordez câteva subiecte care apar pe ordinea noastră de zi din această seară. Um, e vorba despre pactul consolidat, pactul fiscal consolidat. Eu cred că e important să spunem din capul lucrului că dumneavoastră, cei din guvernul danez, sunteți reprezentați într-un context interguvernamental. Iar țara dumneavoastră, pentru că deține acum președinția Uniunii Europene, este o țară către care noi privim acum, pentru că, din punct de vedere instituțional, vrem să avem o relație specială cu dumneavoastră. La urmă urme și noi vom participa la aceste dezbateri extrem de dificile. Știți că Parlamentul European s-a declarat critic față de pactul fiscal consolidat, nu pentru că noi nu considerăm că e necesară disciplina bugetară, ci fiindcă noi considerăm că disciplina bugetară, ca să fie eficientă, trebuie să țină cont de anumite reguli interne și de procedurile din aparatul instituțional european. În al doilea rând, noi considerăm că disciplina bugetară este un exercițiu obligatoriu, dar nu suficient pentru a depăși criza. Cu toate acestea, noi, ne-am, uh, noi am avut o atitudine constructivă la discuții și vreau să vă spun că personal am prețuit foarte mult rolul uh, pe care l-a jucat uh, reprezentantul guvernului dumneavoastră. Au existat câteva îmbunătățiri și mulțumită rolului Parlamentului European, de exemplu în ceea ce privește coerența mm, din articolele 2-3 stipulată, unde se stipulează coerența cu Uh, normele europene, iar apoi uh, articolul 13 și așa mai departe. Mă refer acum și la articolul 16, cu preluarea acestor idei în tratatul european. Dar există în continuare lucruri care nu au fost reglementate. În ceea ce vește Parlamentul European, tocmai acestea sunt uh, lucrurile importante, fiindcă vom fi la final criticați în baza acestora. Doresc să subliniez și elementele contradictorii din articolul 3. Acolo e vorba despre necesitatea ca țările europene să fie să dea dovadă de coerență la nivel uh, legislației. Uh, Uh, avem 0,5% procentaj stimulat, acum probabil că va trebui să existe o ajustare a posteriorii. Oricum, ideea este că trebuie să avem aspecte fixe în ceea ce privește datele calitative. Dacă articolul 3 se, e inclus uh, ca și parametru calitativ, atunci trebuie să nu pierdem din vedere și deficitul structural. În această seară, la unison cu Comisia, noi vom sugera ca parametru, parametrul calitativ să fie ajustat la um, normele mm, legislative și am avea nevoie de sprijinul dumneavoastră. De asemenea, e important să nu stabilim niște marje de manevră limitate a priori. Pentru că astfel s-ar distruge caracterul informal al reuniunii. În ceea ce privește mm, mm, intervenția unilaterală. Noi am vrea să menționăm aici uh, obligațiune de stabilitate e vorba de un compromis minimum care trebuie țintit în ceea ce le privește. Mi-aș dori să avem de partea noastră guvernul danez în ceea ce privește aceste obligațiuni de stabilitate. Și la final v-aș ruga să faceți o evaluare a noului articol 8.2. Aici e vorba de sancțiunile și de forța juridică a aceste inovații care au apărut în uh, ultimul proiect. Mulțumesc, mulțumesc. Wolf, ai cuvântul. Mulțumesc, Sharon. Doamnă ministru, doresc să adresez mulțumiri președinției daneze pentru pregăta, pregătirea acestei președinții. Ați uh, creat și o cărticică cu prioritățile dumneavoastră, cu subiectele de dezbătut. Asta arată seriozitate. Și vă mulțumesc pentru asta. Întrebările mele acum. După colapsul Lehman Brothers, la G20 s-a spus că vom uh, reglementa din nou instituțiile financiare uh, la toate nivelurile. Trei ani mai târziu, știm că suntem departe de a face toate acestea. Există deocamdată diferențe foarte mari între SUA și Uniunea Europeană, așa că vă întreb acum, vă veți strădui să diminuați diferențele dintre SUA și UE cât se poate de mult, mai ales în ceea ce privește EMIR, Basel și alte asemenea instrumente. Și în Uniunea Europeană există diferențe, chit că mereu am spus că vrem să fim unitari și să ne exprimăm cu o singură voce. Mm, aici, de exemplu, mă refer la vânzările pe descoperit, la cerințele de capital, unde există anumite reguli de aur care sunt respectate în anumite state și în altele nu. Uh, Vă întreb uh, și de data aceasta, cum veți aborda această problemă pentru a elimina aceste discrepanțe? În al treilea rând, Udo Bullman a spus că nu e vorba doar de austeritate, ci e vorba și de generarea de creștere și de ocuparea forței de muncă și că dumneavoastră aveți o prioritate în acest sens. Mario Monti, în raportul pentru comisie, a spus că există un potențial mare de creștere uh, în uh, finalizarea pieței interne. Noi suntem departe de finalizarea pieței interne, chit că mereu ne batem cu pumnul în piept că o facem. Există mereu obstacole vizibile și invizibile, mai ales în ceea ce privește serviciile în domeniul transfrontalier. Aici mi-aș dori să puneți uh, degetul pe rană astfel încât să avem creștere fără a cheltui în plus. Și, nu în ultimul rând, trebuie să centralizăm multe elemente și să le unificăm, mai ales în sectorul financiar. Cetățenii mereu percep că vrem să creăm un super stat centralist. Nu vrem asta, vrem să existe centralizare acolo unde e nevoie. Cred că un mesaj bun ar fi să spunem, să arătăm cetățenilor că acolo unde nu avem nevoie de decentralizare, să renunțăm la anumite directive și regulamente și să spunem nu avem nevoie de astea, să facă fiecare cum dorește. Cred că asemenea precondiții ar trebui identificate și implementate. Mulțumesc! Yes, um, well... Am fi preferat să discutăm despre uh, pachetul fiscal și regula de aur în grupul celor 27. Ministrul uh, Energiei și Climei a fost la Durban și a văzut uh, cum co cooperează cei 27 și cum formează coaliții. Sigur că rezultatul la Durban nu este ideal, însă s-a obținut un rezultat și uh, dacă s-a obținut un rezultat este și pentru că cele 27 de state au lucrat împreună. În, atunci când am luat deciziile de la 9 decembrie, aceste decizii s-au luat printr-un proces interguvernamental. Însă a trebuit să pornim de la aceste decizii. A fost uh, mai întâi un acord politic, apoi a devenit uh, din ce în ce mai mult un document juridic și cred că am uh, încercat să facem în așa fel încât abaterea de la tratat să nu fie pe cât de mare s-a temut. ne vom asigura că suntem cât mai aproape de procedurile din uh, tratat. Apoi s-a pus uh, întrebarea legată de reuniuni. Uh, vrem ca părțile semnatare să poată participa la reuniunile la care se discută aceste subiecte. Cred că acest lucru este evident. Poate că nu vom putea finaliza discuția pe acest subiect în această seară, însă vom discuta și în săptămânile următoare în ceea ce privește evoluția tratatului, nu numai în ceea ce privește reuniunile, cât și relația cu Uniunea Europeană și uh, metodele pe care le cunoaștem. Sunt de acord cu faptul că există anumite divergențe între Uniunea Europeană și Statele Unite, nu numai în ceea ce privește Basel III și uh, abordarea crizei din 2008, ci și în ceea ce privește structura financiară în general, numărul de bănci, uh, reglementări, diferențe, diferențe care sunt uh, inevitabile. Însă există diferențe care pot fi minimalizate și încercăm să folosim G20 pentru a purta un uh, dialog cu Statele Unite pe aceste teme, în așa fel încât chiar dacă diferențele subzistă, să ne apropiem de reguli uh, unice și de condiții echitabile. Este important pentru toată lumea. Suntem de acord cu faptul că piața internă este o prioritate acest lucru se reflectă și în programul președinției daneze. Ca și dumneavoastră, considerăm că următoarea generație a pieței interne va trebui să promoveze creșterea economică. Este unul dintre lucrurile care trebuie finalizate și vrem să purtăm o dezbatere cu privire la creșterea economică. Să nu tragem întotdeauna concluzia că creșterea economică echivalează cu uh, cheltuieli, pentru că dacă așa ar sta lucrurile, creșterea economică ar fi foarte mare în Europa. Ar trebui să discutăm despre cum se poate consolida în mod înțelept, cum putem avansa piața internă, cum ne putem asigura că cercetarea și dezvoltarea ocupă un loc prioritar. Este important să purtăm aceste discuții pentru a face progrese. Din păcate, nu am o vedere de ansamblu asupra tuturor reglementărilor pentru a spune care sunt redundante, însă dacă Uniunea Europeană este ca și Danemarca, probabil că și în Uniunea Europeană există legislație redundantă. Mulțumesc. Încă trei întrebări. Jackson. Muito obrigado. Senhora... Mulțumesc, doamna ministru. Aș dori, în primul rând, să vă felicit uh, pentru uh, discursul introductiv, uh, să vă urez succes în sarcina dificilă care vă așteaptă în următoarea jumătate de an și vreau să vă spun că am luat notă de ce ați spus dumneavoastră față de agențiile de rating și reglementarea acestora, care reprezintă un aspect important pentru președinția daneză. În această reglementare există multe aspecte. Cu toate acestea, nu se regăsește acolo finanțarea, care a fost foarte discutată. Este vorba despre modul de finanțare a agențiilor de rating. Uh, la ora actuală, modelul este următorul. Finanțarea nu se face de, se face de către investitori. Nu ar fi oare binevenit să se modifice finanțarea, să fie într-adevăr investitorii cei care finanțează agențiile de rating? Cea de-a doua întrebare are legătură cu gestionarea crizei datoriei suverane în zona euro. În Consiliul European uh, s-au stârnit foarte multe speranțe, dar până la urmă am avut senzația că soluțiile nu ajungeau acolo unde trebuie, nu se ridicau la nivelul așteptărilor. Care este părerea dumneavoastră față de posibilitatea de a se registra progres în ceea ce privește euroobligațiunile sau uh, obligațiunile de stabilitate pentru a exista o gestiune comună în interiorul zonei euro ale obligațiunilor statelor membre. Rolul Băncii Centrale Europeane, Europene nu ar trebui să fie mai extins decât la ora actuală. Ar fi foarte important ca BCE să poată fi uh, uh, împrumutătorul de ultimă instanță? Ar putea fi această cale de urmat? Și uh, fără o coordonare a politicilor de creștere economică, s-au găsit foarte multe soluții în ceea ce privește stabilitatea la nivelul zonei euro a Uniunii Europene. Eu am fost unul dintre raportorii care s-a ocupat de pachetul celor șase măsuri, dar uh, Oare n-ar trebui să ne îndreptăm atenția acum asupra nevoii de coordonare a politicilor economice între statele membre ale Uniunii Europene? Vă mulțumesc. Ive. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă ministru, Am încercat să vă ascult cu foarte mare atenție și apreciez sinteza elocventă a președinției a programului. Apreciez cel mai mult abordarea realistă în ceea ce privește domeniile foarte complexe pe care le-ați menționat. Aș vrea să vă pun două întrebări importante pentru mine. Directiva cu privire la impozitarea în sectorul energetic și uh, taxa asupra uh, tranzacțiilor financiare. Deja vi s-au pus întrebări legate de taxa pe tranzacție financiare și bănuiesc că nu veți uh, mai da detalii legate de acest subiect. Însă m-aș bucura să îmi dați un răspuns uh, realist uh, la această întrebare. Acestea sunt cele două întrebări pe care le pregătisem. Ole Mulțumesc. Doamnă ministru, e o plăcere să vă avem printre noi astăzi. Doamna Luling a luat cuvântul și vreau să completez cele spuse de domnia sa. Propunerile depuse de comisie sunt bune, sunt echilibrate și se bazează pe o analiză coerentă. Sigur că vor trebui eliminate unele probleme, însă principiile de bază ale propunerilor Comisiei sunt bune. Revizuirea directivei cu privire la fiscalitatea energiei este esențială dacă vrem ca politica de mediu și energetică să fie credibilă. Directiva actuală este obsoletă și trebuie modernizată dacă vrem ca piața să funcționeze în mod mai eficient. Dacă nu vom reuși să revizuim această directivă, vom uh, pierde din vedere obiectivele UE uh, uh, 2020. Iată de ce este esențial să revizuim această directivă pentru a ajunge la o mai bună politică de mediu. Criza și circumstanțele acesteia necesită anumite măsuri. Ar putea apărea probleme în industria construcțiilor de mașini uh, ca urmare a impozitării energiei, însă trebuie să ajungem la un compromis între um, protejarea acestei industrii și o perspectivă mai uh, vastă. Sper că veți uh, vegea la adoptarea unei uh, impozitări a energiei uh, cât de curând. Mulțumesc! Mă bucur că s-a pus accentul asupra agențiilor de rating pentru că joacă un rol evident nu doar în criza financiară, și, ci și acum. Și asta se vede în uh, buletine de știri. Trebuie să ne asigurăm că există o responsabilitate a agențiilor de rating și asta se poate obține prin rotația agențiilor, de exemplu. Pentru că uneori este bine să obții o a doua părere. În așa fel încât să beneficiezi de competența maximă. Pentru că ratingul are un impact foarte mare asupra pieței fie că e vorba despre datoriile unei întreprinderi sau ale unei țări. Nu știu, uh, nu am detalii în privința finanțării, deci nu pot să vă dau un răspuns la această întrebare. Este greu să-i ceri băncii centrale europene să facă mai multe decât îi permite tratatul. La ora actuală se discută un acord și cred că este foarte important ca Banca Centrală Europeană să-și uh, uh, urmeze scopurile. BCE-ul încearcă să-și îndeplinească cât mai bine rolul. Aștept discuția cu privire la euroobligațiuni. Nu este un mecanism de rezolvare a crizei, dar este important să se poartă discuții pe lângă Cartea Verde a Comisiei. La ora actuală primim uh, răspunsuri și pe baza acestor răspunsuri sperăm să discutăm despre argumentele pro și contra ale euro Nu este încă o dată un mecanism de rezolvare a crizei. Cred că ar fi o viziune mărginită să le considerăm uh, o soluție pentru că s-ar dovedi uh, o dezamăgire. Am vrut să existe o disciplină bugetară mai mare la nivel european care să reflecte solidaritatea din zona euro și am vrut în același timp ca țările să se angajeze mai mult și am vrut ca parlamentele naționale să se mobilizeze și este misiunea noastră să ne asigurăm de acest lucru. Coordonatarea pentru stimularea uh, creșterii economice este importantă. Este esențial însă să nu confundăm politica de creștere economică cu cheltuielile. O politică de creștere economică are legătură cu foarte multe lucruri, inclusiv cum funcționează piața muncii, dacă se poate intra pe piața muncii sau dacă este rigidă cum funcționează piața internă, dacă suntem suficient de progresiști în ceea ce privește alternativele digitale. Apreciez, de asemenea, accentul pus pe impozitarea din uh, domeniul energetic. Este esențială pentru a atinge obiectivele de mediu. Pentru că banii dau rezultate. În felul acesta vom uh, schimba felul în care sunt utilizate diferite tipuri, uh, diferite tipuri de combustibili. Trebuie să identificăm compromisuri și să progresăm pe acest dosar, pentru că și în acest domeniu, ca și în alte domenii, obiectivul nostru este de a ajunge la un compromis, nu să ne încăpățânăm uh, să obținem o anumită soluție. și vrem să ajungem la un consens în privința faptului că nu există o contradicție între obiectivele de mediu, de climă și creșterea economică. Din păcate, din, din, din potrivă, dezvoltarea tehnologică și comerțul se pot dezvolta și propunerile noastre pot să stimuleze discuțiile cu privire la creșterea economică și obiectivele climatice ca fiind două părți ale aceleași monede. Mulțumesc. Vom lua acum uh, celelalte întrebări și am uh, preluat și alți vorbitori. Sanchez Presedo, then Pablo, and then uh, Mr. Saris Wolski, who has patiently waited Um, so I'll take you all. So it... Voi uh, da cuvântul tuturor doritorilor. Elise este raportoarea noastră în ceea ce privește pachetul de două măsuri și pachetul de șase măsuri, deci uh, bănuiesc despre ce vrea să vorbească. Da, însă mi s-a cerut să fiu foarte concisă. Întrebarea mea se referă din nou la detaliile din ordinea de zi. Avem odată regle, regulamentul pentru piețele financiare, apoi stabilizarea zonei euro, apoi uh, măsuri de creștere și convergență. Am lucrat pe primul dosar și cred că lipsește un element. Uh, și anume în ceea ce privește gestiunea de criză, de mare criză, criză sistemică, criză bancară. Aș dori să spuneți uh, ce veți face în timpul președinției pe acest dosar, apoi în ceea ce privește consolidarea zonei euro. Eu cred că producem legislație din ce în ce mai multă și uneori mie mi se pare că mă confrunt cu o criză personală în momentul în care încerc să conciliez ceea ce am făcut în six-pack cu ceea ce au făcut uh, ceilalți de la mm, ocupare, uh, în ceea ce privește liniile directoare mai mari, uh, semestrul european, Europa 2020 și așa mai departe. Mi-e greu să aliniez toate aceste elemente cu ceea ce facem noi aici. Deci este o verigă lipsă pe undeva, tot, pe undeva. tot ceea ce am făcut noi, tot ceea ce am făcut la nivelul uh, dezechilibrelor macroeconomice și contracararea acestora, toate par să fie acum date uitării, fiindcă ne concentrăm exagerat pe un element. Și ultimul aspect se referă la dimensiunea de creștere. Da, sunt de acord. Cheltuirea de bani și stimularea creșterii sunt două lucruri complet diferite. Așa că ce ne sugerați? Cum uh, credeți că putem să stimulăm creșterea și convergența, fiindcă tot ceea ce vedem acum cauzează o recesiune generală? Ce planuri aveți pentru a stimula o creștere potrivită, pentru că aceasta este vitală aici? Mulțumesc, Antolin, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să Vă felicit pentru rolul pe care îl veți juca în aceste șase luni, doamnă ministru. Am uh, o solicitare. Să se facă progrese la ECOFIN în ceea ce privește directiva pe creditele ipotecare. și în ceea ce privește valorile imobiliare. Aceste prime șase luni sunt critice pentru stabilitatea financiară și cred că toată lumea e de acord cu asta. În ultimul timp, foarte multă lume a spus că trebuie să creștem fondurile de stabilitate atât la nivel european cât și la nivel uh, internațional. <coughs> Domnul Monti, Christine Lagarde și ceilalți, uh, Mario Draghi, au spus că avem o problemă europeană și internațională. Ce părere aveți dumneavoastră? Următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă ministru. Sunt de acord că e nevoie de o dezbatere în detaliu pe creștere, fiindcă doar așa vom uh, depăși acest impas. Aș dori mai multe detalii cu privire la sugestiile dumneavoastră pentru stimularea creșterii. Un coleg a spus că în trecut, pe când discutam despre asemenea lucruri, mereu se la problema finanțării. Cum veți finanța, spre exemplu, marile proiecte de infrastructură la nivel european, dat fiind faptul că uh, există măsuri de austeritate la nivelul cheltuielor publice? Cum veți promova dumneavoastră creșterea în acest context? Domnul Sarius Volski acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, mâine veți prezida reuniunea ECOFIN, unde se va discuta despre pactul fiscal consolidat. După prezentarea dumneavoastră de la Strasburg, Parlamentul a votat o rezoluție. În articolul 4 spunem că semnatarii pactului fiscal ar trebui să aibă același drept de a participa la summiturile euro. Și atunci vă întreb, ce poziție își va asuma preștinția daneză mm, de mâine încolo până la summitul final de pe 31 ianuarie? Mulțumesc! Spune președinta, cam acestea au fost întrebările și acum aveți cuvântul. Voi începe cu sfârșitul. Nu avem uh, o opinie a președinției în ceea ce este participarea la reuniuni, fiindcă președinția nu joacă un rol aici, dar am o poziție daneză, dacă îmi permiteți, și anume, ar trebui să putem participa la aceste reuniuni, da, am spus-o de nenumărate ori și o vom susține în continuare dacă nu se va ajunge la nicio concluzie. Și cred că și ce alte state vor fi de aceeași părere. Am ajuns uh, într-un stadiu al negocierilor unde anumite lucruri au devenit mult mai clare față de cum au fost la început. Acum cred că implementarea, activitățile de follow-up sunt uh, niște aspecte centrale, așa că da, cred că ar trebui să participăm la aceste reuniuni. Dacă ajungem, desigur, în situația de a dezbate participarea noastră sau nu. În al doilea rând, și aici am un dublu răspuns, vreau să vă spun că în toamnă am avut multe discuții despre cum să abordăm problema marilor bănci și ce cerințe de capital să le impunem acestora. Există impresia că se iau decizii peste decizii, dar până la urmă, care e mecanismul care schimbă într-adevăr ceva, care schimbă realitatea? Acum vom avea un raport în ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice. Raportul acesta mm, va fi discutat la ECOFIN. Sper că știți că una din prioritățile noastre este să nu votăm noi propuneri de dragul noilor acte normative. Vrem să ne asigurăm că aceste, acele decizii bune care au fost luate deja vor fi și implementate. În calitate de for legislativ, e foarte îmbucurător să vezi că deciziile de pe hârtie devin realitate. E un lucru foarte important pentru preștinția daneză să vedem că Există această realitate. În al doilea rând, în ceea ce privește creșterea economică. După cum am spus deja, e foarte important să nu uh, facem din uh, problema creșterii o chestiune ce ține strict de cheltuieli. Trebuie să existe mai multe acțiuni concomitent. De exemplu, să promovăm piețele interne, să uh, nu pierdem din vedere comerțul să investim în cercetare, dezvoltare, cercetare și inovare, fiindcă astfel se promovează creșterea. Putem să avem reformă structurală, ca un al patrulea factor în toate statele membre, astfel încât piața muncii să devină flexibilă și eficientă. Sunt, uh, iată, patru lucruri care au funcționat în trecut și care cu siguranță vor funcționa și pe mai departe. Când discutăm despre consolidare, iarăși vedem că aceasta poate fi realizată în nenumărate forme. În loc să fim uh, uh, deci revin acum, mă scuzați, revin la ideea mea de a avea o consolidare optimă, să reducem doar acolo unde trebuie și să investim acolo unde e nevoie. Pentru asta e nevoie de curaj politic ca să ai în primul rând priorități. M-a inspirat uh, prima discuție despre consolidare în, urmă cu câțiva ani, când OCDE a spus foarte clar, prea bine, consolidați, dar consolidați în baza unor priorități clar predefinite. Pentru că, spre exemplu, avem nevoie de educație. De acolo vine creșterea. Nu are niciun sens să investim în așa fel încât pe viitor să pierdem din inteligență, prin lipsa de educare. Trebuie să fim mai înțelepți. Mulțumesc, spune președinta. Terminăm aproape la timp. Vă mulțumesc pentru prezență. După cum V-am promis, ați avut parte de câteva întrebări epuizante, deși nu toate la fel de dificile. Pot să vă confirm că vă vom invita la o reuniune interparlamentară la care vor participa toate cele 27 de state membre plus Comisia Econ și Comisia de Bugete a Parlamentului European. Această reuniune face parte din semestrul european. Să sperăm că veți reuși să ne includeți în programul dumneavoastră. Aveți și o copie a scrisorii cu invitația. Toată lumea vede acum că ați primit-o. Anul acesta am implicat în aceste reuniuni toate comisiile Parlamentului care sunt uh, omologul comisiilor din statele membre. Aici uh, avem trei comisii care se ocupă de chestiuni financiare. Adesea în statele membre e doar o singură comisie. După cum am spus, e un proces în desfășurare despre cum anume vom uh, implementa semestrul european. Sperăm că ne veți bucura cu participarea. Doamna ministru, nu țin eu neapărat să am ultimul cuvânt, vreau doar să vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Sper să ne revedem înainte de reuniunea ECOFIN din martie, fiindcă pe atunci vom fi progresat deja cu semestrul european și vom ști deja cum funcționează lucrurile. Cred că ar fi un moment bun pentru o dezbatere în ceea ce privește guvernanța economică. Acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc pentru încurajări n-aș vrea să fac, să fac așa cum au făcut uh, anumiți colegi ai mei și să spun Păi, să aveți și voi parte de mult noroc și de cale bătută. Vreau chiar să spun că aștept cu nerăbdare să, co să cooperăm pe mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Reuniunea se suspendă, reluăm activitatea mâine la ora 9 cu subiectul agențiilor de rating.